Buongiorno a tutti, possiamo cominciare. Bună ziua tuturor. Începem acum lucrările de astăzi. Și pentru a începe, deci, haideți să adoptăm ordinea de zi. primit-o. Dacă nu sunt obiecțiuni, putem să spunem că am adoptat ordinea de zi. În forma sa actuală, punctul 2, comunicări din partea doamnei președinte. Înainte de a începe, pot să vă spun în primul rând că mâine comisia noastră, comisia ITRE, va fi la sala, sau la sala 5G3. Deci, vă rog frumos să nu vă lăsați documentele și mapele în sală aici, pentru că numai astăzi ne întâlnim aici și mâine în cealaltă sală. Vă reamintesc de asemenea că pe 2 decembrie, adică luni, lunea viitoare, de la ora 15 la ora 18 aici la Bruxelles va avea loc în sala 2Q2 o reuniune MVI3 comună pe pachetul energie-climat. Și în sfârșit pot să vă spun și să vă reamintesc că pe 9 decembrie, tot într-o luni, la Strasburg, așadar, ne întâlnim de la ora 19 la ora 21 la VIC 200, o reuniune extraordinară a comisiei noastre. ITRE. Acum, deci avem ordinea de zi în fața ochilor. Avem în primul rând o audiere publică privind programul NR300, nr 300 programul energetic european. Deci, pentru reînnoirea, relansarea sectorului energetic în Europa. Astfel, îi întâmpinăm cu multă bucurie pe oaspeții noștri și vă mulțumesc, bineînțeles, în numele comisiei noastre pentru că ați acceptat această invitație la audiere cum ne vom organiza astăzi? Vreau să vă reamintesc că ne oprim la ora 11. Așadar, va trebui deci cu această audiere să ne mișcăm repede, să respectăm timpul. Aș dori ca toți cei care doresc să intervină să poată să și o facă. Va, va trebui să ne organizăm cu timpul de vorbire în funcție de câtă lume se va prezenta. Trei părți conține această audiere. În prima parte <clears throat> vom discuta programul NER 300. Deci, renoirea sectorului energetic. Apoi, vom vedea cum a fost efectiv pus în aplicare acest program diverse cazuri și apoi perspectivele acestui program. Să luăm de la capăt, deci, și dau cuvântul imediat pentru 10 minute. Domnului, nu, nu, nu domnului Delgado Rosa, pentru că dânsul încă nu a sosit. În fapt, el trebuia să ne vorbească la început. Deci. Dau cuvântul imediat. Ah, mă scuzați, tocmai eh, ce a sosit, nu știu dacă domnul Delgado poate să intervină imediat. Deci, domnul Delgado Rosa, iată, numai ce a sosit. Și îi predau ștafeta imediat, îi dau cuvântul pentru 10 minute. My apologies for this delay, wrong room number, but I'm very pleased to, to be here to address you. Mulțumesc foarte mult. Sunt aici pentru a vă prezenta programul nostru N300 și iată ce intenționez să vă spun astăzi. Deci, acest nou program NER 300 și programul uh, european energetic de relansare a sectorului energetic. Eu vin de la DG Climate Action și am uh, răspund tehnologiile respective și mai cu seamă mă ocup exact de acest program NEIR 300 despre care vă voi și vorbi mai multe astăzi. În primul rând, ce este acest program? Oferă sprijin financiar pentru proiecte foarte inovatoare pentru energie regenerabile și pentru captarea și stocarea carbonului. Este cel mai mare astfel de program pe plan internațional, deci finanțând programe demonstrative pentru emisii scăzute de emisii. E vorba de 300.000 de certificate Um, de emisii care uh, finanțează acest program și știți bine că în prima rundă de bugetizare uh, sau de transformare a certificatelor am avut 200 de milioane de astfel de certificate care s-au transformat într-o finanțare pentru NER de 1,5 miliarde. Uh, unii vor spune că nu sunt exact cifrele exacte, dar pot să vă spun mai încolo despre ce este vorba. Ce este acest program EEPR? PR European Energy Program for Recovery. E vorba de sprijin financiar pentru proiecte foarte strategice în trei domenii energetice, inclusiv captarea și stocarului, stocarea carbonului, plus gaz, electricitate, dar și energie eoliană. Cofinanțarea cu acest program va ajuta Uniunea Europeană să-și să, îndeplinească obiectivele referitoare la climat. E vorba apoi de desăvârșirea pieței interne energetice și deci și de reducerea emisiilor conform angajamentelor. Prin această cofinanțare se abordează și domeniul uh, eolian offshore, dar și, vă spuneam, captarea și stocarea carbonului, dar și alte tehnologii inovatoare sunt sprijinite, bineînțeles, inclusiv uh, Intercities Connections. Deci, NER 300 se poate combina cu EEPR și înseamnă că la NER 300 se vor lua niște bani dacă se folosesc pentru EEPR, dar de fapt avem finanțări, inclusiv finanțări comune pentru aceste programe. Care este rezultatul cu programul NER 300 până acum? a avut loc o primă lansare de apeluri de ofertă. În decembrie 2012 s-a oferit mai mult de un miliard de euro pentru proiecte foarte uh, inovatoare, pentru foarte multe tipuri de tehnologii regenerabile, biocarburanți avansați, uh, energie solară, rețele inteligente, oliene, etc și asta în 16 state membre. Ce s-a întâmplat cu aceste proiecte care au fost selecționate? Ele trebuiau să demonstreze că reprezintă modul cel mai eficient din punct de vedere al costului pentru folosirea acestei finanțări publice, deci că sunt robuste, solide din punct de vedere financiar și tehnic și că sunt și eligibile. Printre criteriile respective se numără și tehnologia inovatoare adusă deci, în discuție, precum și potențialul de pârghie, <laughs> efect de pârghie pentru proiect. Dar ă, nu s-a făcut finanțarea pentru proiecte CCS. De ce? Nu. Am avut mai multe proiecte care au fost ă, aduse în atenția noastră, am ă, trecut prin due diligence, din vedere financiar și tehnic păreau foarte solide și bune, dar în momentul în care statele membre trebuie să confirme efectiv, niciunul nu a avut sorți de izbândă. Deci, vă spuneam, tehnic uh, păreau la început uh, tehnice, păreau, păreau la început uh, solide, dar până la urmă finanțarea efectivă nu părea să fie foarte sigură și atunci ele nu au primit finanțare. Tot așa la ce, ce scaptarea, stocarea, uh, carbonului. Știm bine că e vorba de tehnici cât se poate de mm, importante. Știm bine că acest sector este destul de oropsit în toată lumea. Uneori situația economică poate să fie sau nu favorabilă. În orice caz, prețul emisiilor de carbon în Europa în ultima vreme a fost foarte scăzut și atunci asta se leagă direct de viabilitatea proiectelor tip CCS, cel puțin în Europa. Deci sunt mai puțin bani de investit și mai puțin bani investit pentru sistemul de schimb de emisii. Asta este situația și pragurile din cadrul ETS sunt foarte importante în acest sens. Avem prea multe certificate pe, pe piață, asta este problema. Avem o prea mare ofertă și atunci creditele nu pot fi folosite așa cum trebuie. Însă, recent, vreau să vă spun că la summitul de la Varșovia, care s-a desfășurat în paralel cu conferința ONU, s-au discutat aceste multe lucruri și am spus că avem prea multe resurse fosile care să apoi să, să apară în atmosferă. Deci trebuie să facem ceva, trebuie să decarbonizăm cumva aceste acțiuni. Unii au spus putem să eficientizăm activitățile noastre, dar de fapt acest CCS este foarte, foarte discutat ca o soluție într-adevăr interesantă. Am auzit multe lucruri legate de tehnologii, dar am auzit multe și despre finanțări, numai pentru CCS, ci și pentru uzine, uh, pentru dioxidul de carbon. Vreau să vă spun că aceste planuri nu sunt neapărat uh, promovate de autoritățile naționale. Și uh, există lobby-uri care totuși își doresc în aceeași măsură și prețuri scăzute, dar și finanțare publică. Este așa o contradicție aici și asta s-a, dovedit în, la acest summit care s-a referit la Varșovia, la situația cărbunelui. Și dacă nu s-au obținut rezultate foarte bune la NER 300, nu este din cauza programului ca atare, ci pur și simplu din cauza situației economice sau a planurilor de afacere, afaceri care ne-au fost puse în atenție. <coughs> De fapt, la regenerabil am obținut mai multe rezultate pozitive decât la CCS, din motivele pe care vi le-am expus. Vreau să vă mai spun câte ceva din experiența mea. Am avut șansa să particip la un uh, eveniment în Piemont, în Italia, unde s-a oferit un, preț, un premiu, mă scuzați, pentru cel mai bun proiect de bioenergie, vorba de un proiect de bioenergie de a doua generație, finanțat cu 28 de milioane. Ei doreau să convertească biomasa lignocelulozică de calitate inferioară, cum ar fi cea din trestie, sau din paie și așa mai departe în etanol de calitate. Și este vorba, de fapt, de primul proiect de o astfel de amploare care să, vizează, să vizeze etanolul celulozic în lume și folosesc lignitul ca și... Nu, această substanță folosită ca și uh, energie, deci pur și simplu autosuficient. Am fost foarte mândru să finanțăm acest proiect. El va intra um, în, uh, este deja operațional din 2013, al doilea proiect din Germania, Verbiostro, va intra în uh, operațiuni în 2014 în Uckermark, în Germania, va produce biogaz care va avea calitățile unui gaz natural pentru că va fi purificat și introdus în rețeaua de gazoducte. Deci, ce a făcut până acum NER 300 pentru a spori inovarea și pentru a promova locuri de muncă verzi în Europa? Am văzut proiecte, proiecte care au trecut și de fază de pilot foarte bine, însă acum trebuie să trecem în faza de comercializare. Asta este provocarea. Și deci am identificat anumite obstacole în calea acestei desfășurări pe scală scară mai largă, deci e vorba până la urmă de o maturității acestor proiecte. Finanțarea reduce costurile, gestionează mai bine riscurile și rezolvă problemele legate de barierele tehnologice. Cei 1,2 miliarde care au fost acordați vor fi completați de încă un miliard din, 2 miliarde din surse private, deci per total 3,2 miliarde și pe termen scurt, proiectele vor adăuga până la 10 teravați oră la energia de producția de energie regenerabilă în Europa. Asta înseamnă uh, pe an uh, consumul la peste uh, un milion de autovehicule. Se reduce dependența noastră, stimulează investițiile, inovarea și, de fapt, ne apropie mai mult de o economie verde. Deci pot să spun că acest proiect NER 300 în ansamblu este unul încununat de succes. Păcat că n-am făcut mare lucru cu CCS, dar va exista un al doilea apel care va fi lansat de la oferte în iunie 2014. Numai un astfel de proiect CCS este în cursă, ca să zic așa, din Regatul Unit, dar dacă va fi încununat de succes, va putea obține finanțare. Finanțare prin NER 300. Deci, în concluzie, avem aici un rezultat cât se poate de concret a ceea ce se poate face cu schema de comercializare a emisiilor și vă spuneam că eșecul nu poate fi imputat construcției sau designului proiectului ca atare. Eu cred că, în general, proiectul este unul de succes. Și, bineînțeles, Uh, dacă sunt și uh, inițiative similare, ar fi bine ca ele, bineînțeles, să fie poate explorate în viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Bine, grație! Uh. Vă mulțumim! Domnule Delgado Rosa, și acum avem posibilitatea să avem o rundă de întrebări și răspunsuri de 20 de minute. Domnul Cancian începe. Grazie, președinte, grazie dell'esposizione. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc uh, invitatului pentru prezentare. Am o întrebare. O întrebare specifică, concretă o chestiune care este foarte importantă pentru mine. Vorbim uh, în mod repetat de energiile regenerabile, în mod uh, complet justificat, dar dacă vrem să uh, integrăm în rețele tot acest potențial, știm că o mare parte din energie care nu este utilizată este aruncată, practic. Și deci mă întreb care este situația în ceea ce privește stocarea energiei, astfel încât să poată fi utilizată atunci când este nevoie de ea. Acesta este un element central în dezvoltare, pentru că dacă nu-l avem, atunci toate stimulentele, toate, toată susținerea noastră nu ajută la nimic. Dacă um, continuăm așa cum o facem acum, vom avea tot timpul, de tot timpul excedente pe care nu le folosim și deci o parte din energie va fi pur și simplu aruncată. Și activitățile dumneavoastră legate de stocare pentru a evita risipa de energie, pentru a produce într-adevăr în mod eficient energie. Aș vrea să știu um, la ce punct ați ajuns în această activitate? În ce măsură ați reușit să găsiți o soluție? Sunt foarte multe soluții parțiale, dar acestea toate implică tot felul de probleme și um, aș vrea să știu uh, cum vedeți această situație în ceea ce privește integrarea energiei în rețea? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cancian. Domnul Prodi. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Qui è un problema eh, molto generale eh, perché... Da, într-adevăr avem o problemă uh, de fond aici, cred. Eu nu cred că în momentul de față uh, instalațiile pentru captarea și stocarea carbonului sunt utile. Mi se pare că e mai degrabă un șiretlic utilizat pentru a putea emite în continuare dioxid de carbon. Eu cred că am avea mai degrabă nevoie de un sistem un sistem care să nu optimizeze stocarea dioxidului de carbon prin ardere, ci prin transformare. Deci pentru ca combustibilii fosili și uh, biocombustibilii să poată fi transformați în gaz. Astfel, cred că am avea o um, atmosferă care poate să fie transformată, să spunem, în apă. pentru a obține dioxidul de carbon um, fără a trebui să, să îl ardem. Deci avem nevoie, practic, de o alternativă la uh, procesul convențional, care este cel de uh, ardere, de combustie a dioxidului de carbon. Se pune, deci, întrebarea cum putem să optimizăm utilizarea energiei și eu cred că acest lucru se poate face numai printr-o rețea de transmisie foarte eficientă în care producția să fie uh, integrată în mod constant, atunci Uh, energia, hidroenergia și energia eoliană pot să fie cuplate la acest sistem pentru a optimiza obținerea energiei electrice și pentru a putea utiliza cât mai mult timp posibil uh, energie electrică. Aceasta mi se pare că este prima prioritate. Și apoi mai există, și alte posibilități uh, de stocare. Poate uh, Um, prin producerea de uh, oxigen, uh, prin uh, um, instalații uh, care să folosească uh, gazele reziduale, dar în orice caz cred că în această direcție trebuie să mergem. Președinte, mulțumesc. Acum domnul Davis. Mulțumesc. Uh, eu am depus un amendament la programul NER 300 în 2008, pentru că atunci raportorul Parlamentului uh, eram, de fapt, raportorul din partea Parlamentului pentru captarea și stocarea carbonului. Și, dacă colegii îmi permit, vreau să intru puțin în istoria acestui subiect. Ideea a venit la David Hone, care este uh, șeful uh, pentru Departamentul de Schimbări Climatice la Shell, care împreună cu Avril Doyle um, au venit cu ideea care a dus la sistemul de comercializare a cotelor de emisie, încercând să găsească un sistem prin care să se pună în practică angajamentele luate de șefii de state și de guverne uh, care aveau deja, de a avea deja până în 2015 12 programe de captare și stocare a carbonului. Ei au făcut atunci uh, angajamentul și au luat angajamentul, dar nu au spus cum anume se vor întâmpla lucrurile. De aceea, am devenit concret și de aceea am început acest uh, program. Uh, când am depus eu amendamentul, se numea NER 600. Până la urmă a fost redus la 500, am avut uh, certuri cu Consiliul, Comisia nu ne-a susținut foarte mult sau, mai bine spus, la început n-am avut niciun pic de susținere din partea Comisiei, dar lucrurile s-au schimbat între timp și din Consiliul din 2008 s-a creată uh, programul NR300. Uh, deci, unde suntem acum? Trei lucruri trebuie să spunem. În amendamente am spus că poate, poate să fie vorba de proiecte de captare și stocare a carbonului sau de energii regenerabile. Pentru că nu toate statele membre Uh, erau încântate de captarea și stocarea carbonului sau doar de energiile regenerabile. Dar s-a pus accentul totdeauna pe captarea și stocarea carbonului, CSC. Și uh, întrebarea a fost întotdeauna bun și câți bani mai rămân pentru energiile regenerabile. Și cei din partea comisiei, la momentul respectiv, spuneau că um, să se pună la dispoziția proiectelor pentru captarea și stocarea carbonului nu mai mult de 60% din fonduri. Dar eh, până la urmă toți banii uh, s-au dus în proiecte pentru energie regenerabile, care nu a fost deloc uh, intenția noastră când am creat uh, proiectul. Dar unul dintre motive este scăderea dramatică a prețului carbonului. Um, atunci credeam că am putea uh, aduna, am putea colecta 9 miliarde de euro uh, finanțare, dar, din păcate, prețul a scăzut și până la urmă ajungem undeva la 2,2-2,5 milioane miliarde cel mult bani uh, care să intre la buget. Um, șefii de state și de guverne au adoptat uh, această idee în decembrie 2008 și doar la anul 2000, doar, doar la sfârșitul anului 2012 s-au acordat uh, fondurile pentru primele proiecte. Deci au durat patru ani de zile până când am reușit să lansăm acest uh, proces. E prea mult timp uh, China face lucrurile astea pocnind din degete în câteva luni de zile și noi așteptăm, avem nevoie de patru ani de zile ca să putem să transpunem lucrurile în practică. Mă tem că ne vom pierde rolul de lider tehnologic în foarte multe domenii dacă nu reușim să ne accelerăm procesele. Și în al doilea rând, uh, se refer la, vreau să mă refer la flexibilitatea mecanismului. Unul dintre motivele pentru care a durat atât de mult timp uh, punerea în aplicare acestui sistem a fost că a durat mai mulți ani uh, Um, proiectarea regulilor pentru acest sistem și ele au fost inflexibile. Nu este vina Comisiei, pentru că statele membre au fost foarte puternic implicate și Regatul Unit și care au uh, uh făcut aceste reguli uh, foarte uh, inflexibile, dar până la urmă am avut un sistem care nu putea să ia în considerare nevoile investitorilor privați și, de asemenea, cerințele trezorerilor statelor membre în materie de, de garanții pentru a proteja finanțele publice. Și nu e ușor acum să abordăm aceste chestiuni, pentru că există auditori care vor să se asigure că banii publici sunt cheltuiți uh, așa cum trebuie, dar dacă vrem să îmbunătățim lucrurile pe viitor și eu știu că în comisie se propune un nou fond de inovare pentru promovarea energiilor regenerabile și a tehnologiilor de stocare și captarea carbonului, um, deci dacă va fi un nou fond pentru inovare, trebuie să găsim o procedură de lucru mai rapidă și mai eficace decât în cazul uh, programului NR300. Mulțumesc domnului Chris Davis, care s-a bucurat de mai mult timp pentru că este raportor în Comisia Envi. Și acum are cuvântul doamna Hibner. Prego. Dziękuję bardzo. Sam program jest... Mulțumesc. Programul în sine cred că este foarte bun el ar trebui, într-adevăr, să creeze valoare adăugată. Dar, așa cum a spus și prietenul meu, lucrurile ne neliniștesc pentru că au fost șase proiecte de stocare și captare a carbonului în 2008, care până la urmă au dispărut. Acum avem doar un astfel de exemplu în Regatul Unit. Și deci eu știu, de exemplu, că exista un proiect care trebuia să fie pus în aplicare uh, în Polonia, de captare și stocare a carbonului. Și aș vrea să știu mm, care este stadiul actual al evoluției tehnologice, pentru că unii experți spun că tehnologia de captare și stocare a carbonului nu este foarte sigură. Um, că, de exemplu, se stochează carbon în vechile mine dioxid de carbon, că acest lucru poate să fie periculos, mai ales în zonele industriale. Am citit mai multe articole care spuneau acest lucru. Vă rog să nu râdeți. Eu vreau să aflu, vreau să mi se spună dacă acest lucru este adevărat, dacă există pericole legate de aceste uh, proiecte, dacă ele au fost retrase din cauza faptului că erau localizate um, aproape de zone urbanizate, de exemplu. Și uh, Uh, de asemenea, după ce am citit mai multe articole, vreau să... Uh, bun, sunt unele articole care spun că există pericole și aș vrea să știu care este stadiul actual al cercetărilor, pentru că vorbim de proiecte demonstrative. Dar, bun, demonstrative până la un punct, pentru că ele vor deveni comerciale după aceea. Deci aș dori să știu care este starea tehnologiei, dacă există cercetări care să ne spună în ce măsură uh, captarea și stocarea carbonului este sigură și în ce măsură poate fi utilizat dioxidul de carbon um, în procese chimice. Pentru că până acum nu există metode viabile de valorificare a dioxidului de carbon în uh, chimie și eu aș pune accentul pe acest uh, aspect. Mulțumesc, Edith Herzog. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Domnule Delgado, noi speram să avem o explicație mai clară din partea Comisiei a valorii adăugate europene, pentru că atunci când am votat uh, programul NER 300 în 2008, cu toții uh, ne-am asumat un angajament ca susținerea financiară să accelereze aceste politici. Și de aceea aș dori să-mi dați o explicație. Unde vedeți valoarea adăugată? Cum ați putea să descrieți această valoare adăugată uh, în termen de angajament? Pentru că noi mm, simțim, pentru că angajament, simțim că angajamentele au fost pierdute pentru că s-a pierdut timpul. Puteți să ne descrieți valoarea adăugată generată de proiectele care au fost aprobate, unii colegi sunt critici acum pentru că s-au promis multe proiecte de captare și stocare a carbonului, doar unul a mai rămas în, în funcțiune și e foarte greu să le dovedim, deci, colegilor că um, această tehnologie are sens și că este o alternativă viabilă um, pentru eliminarea a dioxidului de carbon. Deci avem nevoie de mai multe explicații. Unde vedeți valoarea adăugată europeană și dacă nu o vedeți, unde s-a pierdut și cine este responsabil? Mulțumesc! sunt Dacă nu mai dorește nimeni cuvântul, atunci îi dau din nou cuvântul domnului Delgado Rosa, rugându-l să răspundă la întrebările și la observațiile, remarcele care au fost aduse. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să încerc să răspund la toate întrebările, respectând totuși timpul. Prima chestiune e legată de uh, stocarea uh, Uh, carbon, a, stocarea energiei. Uh, Resurile nu sunt uh, ușor de depozitat, de stocat. E o chestiune pe care trebuie să ne o punem, nu e o problemă, e o problemă pe care trebuie să o abordăm. Dacă ne uităm pe viitorul pe termen lung, singura energie durabilă va fi furnizată de sursele regenerabile de energie. Din fericire, aceste surse regenerabile sunt foarte numeroase și pot fi complementare dacă vă gândiți, de exemplu, la hidroenergie și energie eoliană, uh, apa uh, poate să fie extrasă din uh, sol, care poate să fie depozitată pentru a produce electricitate, deci complementaritatea este foarte importantă. Apoi, folosirea combina combinației între energie eoliană, energia vântului noaptea și a energiei soarelui ziua și apoi, bineînțeles, că trebuie să ne mai gândim și la rețele, la multirețele, la super rețele pentru a uh, transporta energia acolo unde e nevoie de ea, de ea și apoi și problemele legate de depozitare. Deocamdată, sigur că nu uh, putem să uh, avem o tranziție peste noapte de la sursele regenerabile, uh, de la uh, hidrocarburi la sursele regenerabile. Da, e adevărat, e o problemă dar nu importantă, dar nu uh, imposibil de rezolvat. Uh, Uh, apoi, o altă întrebare importantă, dacă CSC-ul e abordarea potrivită sau nu. Dacă uh, vrem uh, să... Deci, unii au spus că ar fi mai bine să nu mai folosim hidrocarburi. Apoi, ar trebui să folosim termoenergia, putem arde hidrocarburile și apoi să depozităm resturile și așa mai departe. Dar, în lumea reală, această captare și stocare a carbonului e o alternativă pe, pentru perioada când vrem să să mai folosim hidrocarburi. Ehm, nu putem ca, să permitem ca tot ehm, dioxidul de carbon eh, să fie eliberat în energie. Deci, deocamdată, încercăm să stocăm eh, dioxidul de carbon și, din punctul nostru de vedere, e nevoie de această tehnologie CSC. Cu uh, biomasa am putea, de exemplu, să luăm dioxidul de carbon uh, din atmosferă și să-l uh, reinjectăm în, uh, în sol. Deci și aici putem vorbi de complementaritate. Iar în ceea ce privește superrețelele, multirețelele, singurul mod în care putem să abordăm chestiunea energiei este să explorăm mai multe piste, să nu spunem că avem doar o sursă, doar sursele regenerabile, doar CSC-uri sau doar suprarețelele. Apoi, în legătură cu cele spuse de domnul uh, Davis în legătură cu NER 300, îi înțeleg pe cei care spun că NER 300 e doar un program de stocare, nu pot fi mulțumiți. Apoi, în ceea ce privește uh, valoarea adăugată, eu nu știu, nu am fost atunci la comisie, nu știu, nu făceam parte dar uh, cunosc uh, punctul de vedere al unui uh, guvern, al guvernului britanic. Îmi că foarte clar că multe state membre s-au opus vehement CSC-ului, dar care acum și-au schimbat poziția. Dar dacă programul... Am eu. all for renewables, which I regret. I would love to have some CCS also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 am fost uh, uh, business uh, development manager la proiectul uh, NER 300 din uh, Rotterdam. Am patru diapozitive. În primele două vă voi prezenta uh, proiectul nostru și apoi uh, experiența cu acest proiect și de ce a eșuat el și apoi încă un diapozitiv în legătură cu uh, problemele uh, de cap- legate de captare și stocarea carbonului, mai ales uh, pe plan industrial. În primul rând, aveți aici o hartă uh, pentru Air Liquid. Noi suntem un furnizor de gaz la scară largă. Avem rețeaua de, uh, de conducte cea mai mare din lume în Benelux. Noi uh, furnizăm oxigen, hidrogen și uh, nitrogen uh, clienților noștri și cu roșu aveți Uh, rețeaua uh, de distribuție a hidrogenului înspre clienți. Noi facem legătura uh, cu portul de la Anvers, cu portul de la Rotterdam și avem două surse principale de producție, de producția hidrogenului, deci. Astfel, am putut începe cu această rețea cu emisii reduse de carbon, și am propus și să uh, uh, facem captare și stocare a dioxidului de carbon la uh, Rotterdam. Apoi, acum în ceea ce privește proiectul. Aveți aici o hartă a portului de la Rotterdam. Cu verde aveți conducta pentru Uh, captarea uh, din, uh, de dioxid de carbon din surse din portul de la Rotterdam, care este folosit în deci este folosit și apoi eliberat în sere. E vorba de un proiect uh, comun, GDF și EON, care încearcă să uh, capteze dioxidul de carbon dintr-o hidrocertală și să-l depoziteze la 20 de uh, kilometri offshore uh, într-o, uh, într-un depozit. Deci noi încercăm să captăm hidrogenul de la o centrală, deci uh, aer lichid a propus acest proiect și după aceea împreună, deci centru un consorțiu cu portul Rotterdam, să uh, construim uh, un pipeline uh, până la Rotterdam. Apoi încercăm să avem sinergii cu proiectele rutiere, ceea ce înseamnă că proiectele rutiere au și ele de câștigat și au un potențial de dezvoltare și în a doua fază încercăm să mergem printr-un uh, hub, printr-un centru CO2, pentru că considerăm că până la urmă dacă uh, dioxidul de carbon poate să fie folosit, cel puțin poate avea o valoare și nu poate reprezenta doar problema. Deci, prin proiectul nostru încercăm să facem legătura între uh, folosirea gazelor cu efect de seră uh, la sol, apoi trebuie să, prin uh, sinergii, să asigurăm uh, transportul și uh, stocarea, pentru că dacă nu e mult prea costisitor, și după aceea vom uh, uh, consolida redresarea mai multe companii cooperează cu noi și uh, fiecare și-a adus, uh, și a adus în, în acest proiect și-au adus uh, competențele, expertiza. De exemplu, portul de la Rotterdam ne-a pus la dispoziție infrastructura. Am, companii, am, am cooperat cu o uh, companie de uh, transport maritim care transportă gaze lichefiate. Deci fiecare vine cu experiența și cu competențele în acest proiect. Apoi, și autoritățile locale, uh, portul de la Rotterdam, comunitatea de la Rotterdam, uh, asociațiile din această zonă sprijină această idee. Uh, toată lumea face parte din așa numita inițiativă climatică de la Rotterdam. Iată, deci, proiectul nostru ca atare. Aș dori să vă spun că a fost nevoie de patru ani pentru dezvoltare. Am avut un proiect viabil. Sigur că din punct de vedere economic, nu e un proiect ușor. Pentru că sigur că nu câștigi bani cu um, aceste proiecte uh, ETS, dar până la urmă am avut un uh, proiect viabil din punct de vedere financiar. Uh, nu a fost nevoie de o autorizație pentru că am folosit uh, aceeași infrastructură ca și proiectele rutiere. Uh, directiva uh, CSC Uh, era uh, transpusă în legislație. Nu am avut nici probleme legate de acceptarea de către opinia publică, pentru că am avut uh, această capacitate de stocare offshore la dispoziție. Deci, finanțarea, subvențiile sistemul de subvenționare din partea țărilor de jos a funcționat și el foarte bine și am scris o scrisoare de confirmare uh, guvernului în care am explicat proiectul nostru. Problema este că pentru NER 300 guvernul a primit o solicitare de uh, validare și uh, planul economic din această scrisoare nu corespundea cu planul nostru de dezvoltare a proiectului. Am încercat să explicăm, să uh, clarificăm situația, dar având în vedere clauza de confidențialitate și problemele de concurență, nu am reușit să clarificăm pe deplin situația și deci nu am Uh, proiectul nostru nu a putut să fie validat pe baza acestui plan uh, economic care încă o dată nu coincidea cu cel al, uh, din scrisoarea guvernului. Mai târziu ne-am întâlnit, a fost nevoie de trei ore pentru a uh, înțelege uh, diferența aceasta de poziție și pentru a explica. Încă nu, abordările nu coincideau total, dar dacă Credem că am fi putut, totuși, dacă ni s-ar fi permis, să furnizăm explicațiile necesare. Dar timpul uh, expirase, termenul expirase, deci a trebuit să punem capăt uh, proiectului nostru. Iată ce aveam de spus în legătură cu proiectul NEV 300. 300. Am aici uh, și un diapozitiv în legătură cu problemele cu care ne-am uh, confruntat sau problemele în ce privește uh, captarea și stocarea carbonului în Europa. Dacă facem o comparație cu sursele regenerabile, eu cred că ele au două probleme. În primul rând, problema de investiții și apoi faptul că produc și vând energie și că veniturile ar trebui să fie viabile din punct de vedere al planului de afaceri. Pentru CSC avem o problemă de investiții, dar mai avem și o, o uh, investiție, o problemă de funcționare, pentru că costurile de funcționare de la captare până la stocare sunt foarte, foarte ridicate. În orice caz, uh, costurile uh, depășesc uh, prețul ETS. Deci iată care este problema și de aceea ne punem întrebarea dacă granturile de performanță ar trebui să fie acordate direct. El are atitudinea dumneavoastră să decideți. O altă problemă este că sinergiile de transport și de stocare sunt foarte importante Deocam, până acum, uh, programele de sprijin se uh, oferă doar la, proble- la uh, problemele uh, punctuale. Deci, uh, mm, sprijinul vine din partea din, uh, direcțiilor generale de la Comisie și de la statele membre. Mă apropiu acum de concluzii. Iar transportul și stocarea nu reprezintă activitatea principală a emitenților. Deci, Ideea este cum putem dezvolta aceste clusteruri uh, de captare și de stocare cu transportarea și cu stocarea carbonului. Apoi, în fine, avem protocolul pentru a evita uh, depozitarea neadecvată a deșeurilor, dar dacă vrem să optăm pentru soluții viabile, ele ar trebui să fie transfrontaliere și deci e o problemă care ar trebui să fie rezolvată. Și în fine, um, pasivele pentru ETS. Având în vedere că proiectele CSC uh, trebuie să fie integrate în programul de, în sistemul de comercializare a cotelor de emisie, există un risc de relocare a emisiilor real care va dura 20 de ani în faza operațională și după aceea încă 20 de ani după ce site-ul va fi închis. Deci ceea ce înseamnă că um, uh, uh, certificatele de emisie de 5, pentru 5 tone, de exemplu, uh, ducă la uh, plata a 50 de euro pe tonă și uh, încă nu e sigur că vei acoperi uh, toate costurile mai târziu. Deci e o problemă reală și dacă vă uitați pe acest diapozitiv, vă, vă dați seama că operatorii industriali pot uh, face față pasivelor pentru uh, captarea și stocarea transportului în timpul fazei de captare. Uh, uh, operați, uh, deci cei care se ocupă de uh, transport Um, uh, pasivele nu sunt chiar așa de ridicate în fața operațională, dar uh, după aceea s-ar putea să devină o problemă. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim! Ne mai așteaptă o prezentare foarte interesantă. Doamna Asa Burman pentru uh, biogazul de a doua generație. Vă rog, aveți cuvântul. Okej. Okay. Tack. Åsa Burman heter jag. Jag kommer ifrån eh, Sverige, Göteborg. Göteborg är... Bună ziua, sunt din uh, Suedia, din Göteborg. Avem un proiect numit Gobi Gas. Aici vedeți pe prima planșă cum arată instalațiile noastre. De fapt, uh, vorba de un proiect în două faze. Vedeți, așadar, instalațiile noastre care produc uh, gaz din energie regenerabile avem foarte multe mm, materii prime. Mult gaz este produs în Europa astăzi uh, din deșeuri. E bine, prin acest proiect noi ne-am propus să arătăm că poți să produci biogaz din foarte multe surse diferite și apoi să-l transformi în energie electrică, în electricitate. Un proiect în mai multe faze, așadar, pe care îl pregătim împreună cu Universitatea Tehnică din Göteborg, cu Universitatea Open University și avem un proiect pilot destul de, de substanțial. Prima fază a fost de aceea de demonstrație și apoi, deci cu 21 de megawatts și apoi faza a doua, bineînțeles, pe scară mult mai largă, mult mai mare, care a și fost finanțată prin NER 300. Iată, vedeți prima instalație pe plan mondial care produce în mod continuu gaz din surse regenerabile. În alte părți am mai încercat acest lucru și au produs uh, mai multe sute de uh, megawatt oră uh, pe aici, pe acolo, vă spunem, dar niciodată pe scară industrială, cum am făcut noi sau cum dorim noi să facem. Uh, și transferăm și injectăm acest gaz în rețeaua de gaze naturale pentru ca ea să ajungă la toți consumatorii. Și vedeți că asta va avea un mare impact din punct de vedere industrial, inclusiv prin faptul că noi folosim cogenerarea. Industria interesată de asta din cauza prețurilor la care noi putem să producem acest gaz. Vom avea, deci, un nivel uh, crescut de producție uh, cu o bună eficacitate și vom putea să ajungem până la 100 de megawatt uh, sau 800 de gigawatt pe oră. Este până la urmă un proiect foarte ambițios pe care ni-l dorim, deci, ca să fie viabil în faza a doua. Astăzi reușim să ajungem până la 16 milioane pe an. Ne dorim așadar o creștere cu 10% a producției prin metoda indirectă de gazificare și metanizare pe care o folosim noi. Iată ce se va reflecta în etapa sau în faza a doua. Am verificat tehnologia în faza întâia și acum mergem la faza mai uh, amplă de comercializare. Iată uzina, fabrica de la Göteborg, Göteborg și vedeți uh, cu săgețile verzi uh, unde se situează instalațiile din faza întâia și faza a doua. Iată câteva imagini de la locul de unde se construiește platforma respectivă. Am început lucrările la sfârșitul anului 2011. Și în 2012 și în 2013 am continuat, finalizăm practic uh, această instalație și am și dat-o în funcțiune. Iată, deci, iată câte alte, câteva alte fotografii de la fața locului. silozurile, depozitele respective, faza de gazificare, etc. Ei bine, acum trei săptămâni, vedeți uh, când s-a dat uh, undă verde, când deci a intrat în funcțiune instalația noastră, a fost uh, un eveniment marcant pentru noi toți. Suntem încrezători că vom continua și vom ține tot așa și vedeți încă o dată o altă imagine aeriană a instalației noastre. Gazul nu va fi, uh, să zicem, folosit, ci va fi produs aici la noi. Nu noi vom arde gazul respectiv. Deci vom produce acest gaz și îl vom injecta în rețeaua națională. Am primit sprijin din partea autorității energetice suedeze cu aprobarea Comisiei Europene. Și iată, a durat un an și jumătate tot acest proces. După, de fapt, aprobarea inițială a mai durat un an și jumătate ca să punem pe roate acest proiect care acum ni se pare că este pe calea cea bună, conține multe elemente novatoare și nici măcar nu putem să spunem că distorsionează concurența în vreun fel sau altul. Asta a fost faza întâi și faza a doua a Gobigas presupune o etapă, deci uh, un progres în plus, pentru că cei care au făcut deja due diligence uh, sunt foarte încrezători. Vorba, deci, de o, o comercializare, deci de o uh, tranziție către scară industrială a acestui proiect și obstacolele în ce privește investițiile, vreau să vă spun că au fost uh, foarte numeroase provocarea este foarte mare, pentru că, bineînțeles, ne confruntăm în primul rând cu problema energiei fosile, care continuă să fie uh, foarte ieftină. Și emisiile, bineînțeles, au și ele un preț mai scăzut acum. Certificate respective am fost cumva întârziați în pricina acestor uh, aspecte și a trebuit să ne conformăm cu țintele stabilite de guvernul suedez când privește emisiile. Și cât privește piața europeană a biogazului, ne-am uh, dat seama că concurența este una aprigă în Europa, pentru că avem producție de gaz uh, subvenționată în unele locuri, uh, defiscalizată și așa mai departe. Deci ne-a trebuit multă vreme până uh, să dovedim că din punct de vedere uh, economic suntem uh, gata și cred că și tehnic, bineînțeles, suntem gata. Vă mulțumesc foarte mult! Grație la signora... Mulțumesc doamnei Burman pentru această prezentare. Această prezentare, deci, uh, atât de interesantă prin care ne-a împărtășit experiența lor foarte recentă și plină de învățăminte. Acum, stocarea electricității, domnul Bernard Delpeș are cuvântul. Euh, bonjour, messieurs, donc je vais... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, o să vă prezint ce se poate spune astăzi în acest domeniu al uh, stocării energiei? Eu reprezint o asociație care se numește EASE, Asociația Europeană de uh, Stocare Energiei. Uh, avem uh, mai mulți membri în asociația noastră, e vorba mai ales de uh, companii Uh, de societăți și camere de cercetare, laboratoare de cercetare, încercăm să reunim uh, toți actorii în acest domeniu al stocării, uh, EON, EDF-ul, eu lucrez la RWE, apoi Terna și Erian și Uh, producători de materiale, deci uh, acoperim uh, aproape pe toată lumea în acest domeniu al stocării comunității de stocare energiei, ceea ce are un avantaj pentru că astfel putem să vorbim de o anumită unanimitate când luăm deciziile noastre. Principiul stocării este foarte simplu, deci trebuie să stocăm utilizarea când este ieftină și să o folosim când e mai costisitoare. Foarte pe scurt, într-adevăr, acesta ar fi interesul stocării. Problema cu electricitatea este că se poate stoca uh, direct foarte greu electricitatea, de obicei uh, trecem printr-un mijloc sau un tip de energie de tranziție, să spunem. Cum arată peisajul european în acest domeniu? Există Uh, mai multe tendințe care se datorează dezvoltării uh, acestor surse regenerabile intermitente. S-a vorbit deja de biomasă sau de energia hidraulică, care nu sunt surse intermitente, dar soarele și vântul, e foarte clar, s-a spus înainte acest lucru. Uh, deci electricitatea se produce doar când bate vântul și când arde soarele. Deci sunt surse intermitente în uh, multe țări s-a constatat uh, tocmai o uh, creștere exponențială a acestor energii intermitente în Europa, dar și în China și în SUA. Nu știu dacă e foarte relevant acest grafic, e puțin cam tehnic, nu știu dacă reușiți să vă, de, vă, vă dați seama de ce e vorba. El ilustrează foarte bine problema cu care ne confruntăm. Avem cererea pentru parcul termic, să zicem. Cererea totală din care se ia uh, producția de uh, surse regenerabile. Uh, deci uh, restul trebuie să fie satisfăcut de alte mijloace de producție, mai ales uh, termi, energia termică. Am încercat să facem o estimare pe 30 de ani climatici. Un an climatic e temperatura în vânt și soare. Observăm că Uh, variabilitatea medie a puterii medii uh, zilnice, e un, o formulă matematică, puțin cam tehnică, dar în orice caz mediul este de 30 uh, de gigawatts, gigawatts la nivel european. Deci e vorba de țările Uniunii Europene aici de la 10 la 70 de gigavați în funcție de anotimp, vară sau iarnă. Apoi avem o estimare pentru 2020, uh, când uh, uh, energia eoliană și solară vor reprezenta cam 15%, sperăm noi, aceasta prevede foaia de parcurs europeană cu privire la sursele regenerabile și aici trecem la 30 la 150 de gigavați uh, zilnic. Deci, uh, sigur, uh, în funcție de temperatură și de vânt, um, cantitatea produsă va crește. Și apoi o altă estimare pentru 2050 40% uh, din uh, mixul energetic vor fi, va fi reprezentate de uh, soare și de vânt, trecem la 200 de gigavați pe zi. Deci trecem de la 30 la 200 de gigavați, deci vă dați seama care, sau puteți anticipa problemele care pot interveni. În orice caz, e clar că sistemul electric va trebui să dea dovadă de mai multă flexibilitate. Uh, flexibilitatea nu poate fi furnizată doar de stocare, există și așa numitele centralele uh, de uh, backup, apoi interconectarea, de exemplu folosirea energiei vântului în Marea Nordului și nu în sudul Europei, și, bineînțeles, și problema stocării. Ce putem spune că, având în vedere amploarea, încerc să uh, Uh, înțelegeți cât mai bine această problemă a flexibilității. Deci toate aceste nevoi, toate aceste pârghii trebuie folosite în viitor pentru a avea un uh, sistem electric atât sigur cât și uh, abordabil din punct de vedere al prețului. Acum, în ce privește stocarea, noi încercăm să exploatăm toate posibilitățile de stocare. Avem stocarea chimică, Exemplul tipic este hidrogenul. Prin electroliză uh, hidrogenul e stocat, apoi stocajul electric e destul de rar, uh, capacitățile, condensatorii, stocarea mecanică e mai uh, cunoscută, pomparea hidraulică care reprezintă 90% din stocarea din lume, deci uh, e stocată apa și apoi ea este urcată la suprafață și este uh, folosită pentru activarea uh, turbinelor și apoi stocarea termică. Se produce căldură când energia nu este scumpă și e folosită această căldură când e nevoie. În Franța avem baloanele de apă caldă, arhicunoscute, care Uh, boilerele care folosesc, uh, care încălzesc apa noaptea când energia este ieftină și apoi uh, se poate face duș sau baie dimineața și apoi stocarea electrochimică, bateriile care sunt în plin avânt acum, mai ales datorită mașinilor electrice. Deci avem toate aceste tehnologii de stocare la dispoziție. Uh, Există două mari domenii de aplicare pentru aceste tehnologii. Tehnologiile care furnizează putere electrică și apoi uh, cele care uh, furnizează um, energie. Când spunem uh, putere, um, ne gândim la reglarea um, cererii și a ofertei Uh, când e nevoie de multă energie, uh, trebuie să o găsim, deci ea poate să fie stocată noaptea pentru a fi folosită ziua, pentru a fi pusă la dispoziție, deci uh, asta face pomparea, de exemplu. Aceste tehnologii deci, pot fi împărțite în două categorii, cele axate pe putere și apoi cele pe energie în domeniul puterii avem bateriile și apoi în domeniul mm, um, electricității avem stocarea tehnică Uh, și așa mai departe. Nu o să vă răpesc prea mult timp, dar în orice caz acest grafic arată că, acest tabel arată că stocarea este foarte importantă pe întregul lanț de stocare al electricității, de la producție până la transport și până la distribuire și la uh, furnizarea de servicii. Deci uh, avem servicii foarte numeroase care pot să fi furnizate în acest proces de stocare. În ceea ce privește Flexibilitatea uh, trebuie într-adevăr să ținem cont de producția descentralizată, apoi energiile intermitente trebuie să poată să garanteze uh, puterea, trebuie să reducem perturbările uh, la maximum și apoi Trebuie ca energia din surse regenerabile, în surplus, să poată fi stocată și apoi folosită ulterior. Care sunt nevoile în domeniul stocării astăzi? De ce? Care este uh, justificarea prezenței mele astăzi aici? Eu cred că stocarea, într-o primă fază, are nevoie de mai multă cercetare și dezvoltare și de uh, mai multe proiecte de uh, demonstrație. Uh, e vorba de tehnologii emergente, o să spun uh, acum adevărul în față, și e vorba de tehnologii care încep să fie mai uh, competitive decât soluțiile alternative. Și vă pot da un exemplu. Bateriile încep astăzi să fie competitive pentru reglarea frecvenței în sistemele electrice și deci în mai multe zone, în SUA și în Europa, încep să fie folosite tot mai mult bateriile uh, pentru a înlocui reglarea uh, primară furnizată de către centralele termice, hidrocentrale. Pe termen scurt, obiectivul nostru, deci pe termen scurt în 1-2 ani, uh, trebuie să se investească foarte mult în cercetare și dezvoltare pentru ca după aceea să existe prototipuri disponibile, disponibile pentru a ne asigura că toate aceste proiecte sunt viabile. Uh, aici intervin uh, proiectele NR300, dar cred că trebuie să se lucreze mai mult uh, pe reglementarea în Europa, pentru că aici, pe acest grafic, vedeți ce diferențe există în, reglajul prim, în reglarea primară în Europa pe plan financiar, ceea ce pune vețe în roate cercetării și dezvoltării. Apoi, mai târziu, între 2 și 5 ani, recomandările noastre vizează mai ales integrarea stocării pe piața electricității și apoi uh, am dorit să se folosească prototipuri uh, mai mari, la scară mare, pentru integrarea stocării termice, inclusiv uh, subterane, pentru a putea face tranziția între vară și iarnă. Mă apropii de concluzie, știu că nu mai am prea mult timp la dispoziție. Stocarea este într-adevăr uh, un, uh, o soluție optimă uh, care intervine pe întregul lanț de aprovizionare cu electricitate. E un procedeu nou, cu excepția bateriilor, și acest procedeu poate furniza servicii mai ieftine decât în prezent. Și deci, încurajarea stocării, dezvoltarea stocării ne va permite să Um, să gestionăm mai bine costurile de producție de energie electrică. E într-adevăr o ramură industrială nouă, miza industrială pentru Europa e reală, potențialul pentru Europa e real. În concluzie, consider că NER 300 care promovează sursele regenerabile ar trebui să acorde o atenție sporită stocării, pentru că stocarea reprezintă într-adevăr un mijloc um, imposibil de evitat astăzi pentru integrarea stocării în sistemul electric european. Mulțumesc! Grazie lei, eh, signor Del esperienze. Mulțumesc, domnule Del Pesce. Deci am auzit acum uh, trei experiențe foarte interesante, uh, experiențe pozitive, puncte critice și uh, acum putem să discutăm toate aceste chestiuni. Am să dau cuvântul pentru început domnului Prodi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur uh, că am putut asculta toate aceste prezentări, toate aceste expuneri care au fost foarte interesante. În primul rând, vreau să constat uh, un aspect. Există o tehnologie pentru captarea și stocarea carbonului, și anume transformarea celulozei în biocarbune prin acest proces pot fi obținute avantaje foarte importante referitoare la aprovizionarea cu apă, la păstrarea structurii solului, astfel uh, și, de fapt, la îmbunătățirea um, solului, astfel, cât, astfel încât culturile să fie mai bogate. Deci putem să utilizăm chiar activ, nu doar pasiv, uh, dioxidul de carbon. A fi o metodă foarte interesantă de îmbunătățire a calității solului în Europa. Apoi, mi s-a părut foarte interesant uh, ceea ce a spus doamna Burman. E o tehnologie foarte interesantă pe care a prezentat-o, o tehnologie esențială, dar eu am o întrebare referitoare la acest proiect. Se, uh, ex, se obține și carbon la gazificare, în procesul de gazificare și, de asemenea, am impresia că ar trebui uh, create, ar trebui construite mai multe astfel de instalații, chiar microinstalații, uh, pentru a reduce uh, costurile și efortul legat de transportul biomasei uh, până la uh, instalația respectivă. Poate că ar trebui analizată această idee. Și apoi, în ceea ce privește stocarea energiei, am citit uh, și eu ceva despre utilizarea grafitului ca uh, uh, utilizat ca de Uh, condensator pentru uh, utilizarea mai bună și pentru revalorificarea energiei în uh, aceste instalații. Deci utilizarea bateriilor uh, cu grafit. Uh, poate că aceasta ar fi o soluție bună pentru instalații care cuplează uh, instalații de cogenerare, care generează și electricitate și uh, dură, da. Uh, deci, cred că ar putea să fie stocată uh, energia și în Germania există un experiment chiar în uh, ceea ce privește integrarea și stocarea acestor uh, surplusuri în rețea. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc, spune președinte. Înainte să trecem mai departe la următorul vorbitor, Vreau să vă rog să respectați timpul de vorbire pentru că nu avem mult timp la dispoziție și vrem să lăsăm și raportorilor ocazia să spună părerea și tuturor colegilor. Și, sigur, uh, toată lumea are posibilitatea să primească uh, în scris uh, expunerile vorbitorilor noștri, pentru că au fost foarte interesante. Deci vă rugăm, stimați oaspeți, să ne puneți la dispoziție prezentarea dumneavoastră. Domnul Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Am adresat mai devreme o întrebare. De ce a durat patru ani de la momentul la care a fost adoptat sistemul NER 300 de către șefii de state și de guvernă și uh, momentul în care a fost uh, acordate fonduri proiectelor. Și am spus că majoritatea timpului uh, a fost uh, necesar Comisiei pentru a elabora regulile. În ceea ce privește hidrogenul ecologic, uh, Um, probabil este unul dintre cele mai interesante și încurajatoare uh, programe de captare și socarea a carbonului. Se spune că proiectul, uh, proiectele de um, hidrogen uh, ecologic îndeplineau o una dintre cerințe. Și poate că cei care au prezentat proiectele ar fi trebuit să prezinte în astfel lucruri, astfel încât să primească mai multă susținere din partea Comisiei. Um, Problema este că abordarea comisiei este una oarecum uh, uh, secretoasă și nu, nu, a, nu s-a comunicat suficient, nu au fost destul de transparente lucrurile astfel încât programele să fie și adoptate. Din păcate am rămas cu un singur proiect de captare și stocare a carbonului din toate cele depuse în uh, prima fază. Aș vrea să știu de la cele două persoane prezentate, prezente uh, la, pe podium care a fost situația? Bun, am înțeles, existau niște norme care trebuiau folosite de comisie, dar n-ar fi să fim mai flexibili, ca aceste norme să fie mai um, flexibile? Oare altfel, astfel acest pro, uh, proiect privind uh, hidrogenul ecologic nu s-ar fi calificat? Nu l-am vedea rulând astăzi. Mulțumesc, Marita Ulfskov. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Dar vreau să adresez și o întrebare uh, doamnei Osa Borman. În ceea ce privește instalația de la Park. Ceea ce ați spus dumneavoastră, dacă eu am înțeles bine, uh, această instalație este deja încheiată, dar este o instalație pilot. Și cum se poate ca aceasta să fie pusă în funcțiune și să, fie, um, să funcționeze pe scară largă pentru utilizarea biomasei. Mai trebuie luate decizii în Uniunea Europeană astfel încât să se întâmple acest lucru, astfel încât să se poată pune uh, în funcțiune pe scară largă astfel de tehnologii la scară industrială. Și a doua întrebare e, vreau să cer o informație, și anume, există probleme, întâmpinați probleme, sunteți uh, oarecum uh, dependenți de produse reziduale din uh, industria forestri, forestieră? Um, pentru că a fost și o astfel de dezbatere în Uniunea Europeană și a fost destul de greu să distingem între deșeurile de pădure venit din Indonezia, Indonezia sau din Brazilia, care ajung în Europa Și aici, sigur că sunt și alte probleme conexe. Aveți și dumneavoastră astfel de probleme? Mulțumesc. Colega Kelly, pe favor. Mulțumesc, domnul Kelly. Prego. Thank you very much and, uh... Mulțumesc și mulțumesc pentru prezentările foarte interesante. Și, bun, foarte încurajatoare. Sper ca promisiunile să um, se fie și transpuse în realitate. Cred că dezbaterea este oportună, pentru că vorbim mai ales de energiile regenerabile și cred că începem să vedem o schimbare a atitudinii publice față de unele energii regenerabile, energia eoliană, de exemplu. Aud uh, tot mai mulți uh, oameni care Bun, obiectează, sunt mult mai puțini oameni care obiectează față de anii trecuți, față de uh, turbinele eoliene, de instalarea acestora, de exemplu. Uh, sigur, sunt și unele chestiuni legate de sănătate care trebuie să fie abordate. Și apoi mai este problema costurilor față, în comparație cu sursele tradiționale de energie și, într-adevăr, uh, intermitența care este o problemă. Deci, Întrebarea mea este următoarea. Dacă putem dezvolta capacitățile de stocare și electricitatea poate fi utilizată, uh, stocată peste noapte și utilizată dimineața, ar face asta mai atractive energiile regenerabile și le face mai profitabile? Mulțumesc. E, madame... Dziękuję bardzo. bardzo... Doamna Hibner. Mulțumesc, doamnă președinte. M-am bucurat să aud toate aceste prezentări și toate realizările pe care ni le-ați uh, arătat azi aici, pentru că înțelegem că energiile regenerabile sunt uh, o tehnologie a viitorului. Unul dintre vorbitori s-a referit la stocare ca fiind o problemă și o um, provocare și cred că programul NER 300 ar trebui să se focalizeze asupra captării și stocării carbonului, CSC, și dezvoltarea acestui, acestei metode de așa manieră încât să dovedească că este o tehnologie a viitorului. Poate pe viitor carbonul poate să uh, furnizeze energie. Deci poate că ar trebui să dezvoltăm această tehnologie. Și uh, utilizarea energiilor regenerabile care sunt minunate, energia solară, energia eoliană, uh, faptul că s-au extins uh, sistemele tehnologice uh, față de panourile solare și turbinele eoliene și am aflat toate aceste informații suplimentare referitoare la stocarea energiei care mi a mi, plăcut. Mi-a plăcut prezentarea dumneavoastră și aș vrea să primesc toate prezentările pe hârtie pentru că ne ajută să dovedim modul în care uh, Orizont 2020 și NER 300 pot fi folosite în beneficiul Europei pe viitor. Domnul Cancian. Pe le relațiuni, mi riferisco... Mulțumesc. Mulțumesc pentru, și eu pentru toate contribuțiile. Vreau să mă refer mai ales la producție, dar și mai important este aspectul uh, stocării de energie De aceea am ascultat cu mare atenție uh, această expunere și vreau să adresez mai multe întrebări. Vreau să atrag atenția asupra faptului că, din păcate, într-adevăr, foarte multă energie este pierdută pentru că nu poate fi folosită imediat ce este produsă. Cum putem să ne asigurăm că energia poate fi Uh, accesată în momentul în care e nevoie de ea. Deci e nevoie de sisteme de stocare care să pună la dispoziție în mod direct și imediat energia acolo unde este și când este nevoie de ea și să nu se piardă deloc energia. Cum putem să uh, garantăm o mai mare securitate și flexibilitate? Um, cum putem să realizăm cât mai repede toate acestea pentru ca tehnologiile să poată fi puse în practică? eu am impresia că în ceea ce privește uh, producția de energie, foarte multă energie pur și simplu se pierde, um, se risipește um, în tehnologia pe care o utilizăm. O mare parte nu, nu mai ajunge să fie folosită. Și de aceea această expunere mi-a plăcut foarte, foarte mult și abia aștept să pot să citesc documentul. Domnul Goebbels. Pardon, euh, madame la présidente, je pas compris. <laughs> doamnă președinte, nu înțelesesem uh, numele. Doamna președinte, uh, într-adevăr, dumneavoastră ați cumva anticipat întrebarea pe care vreau să o pun. Prezentările au fost foarte interesante, mai cu seamă cea a domnului Delpeș, care ne-a dat uh, niște informații legate de fluctuațiile energiei. În fine, informații și tendințe foarte, foarte interesante pe măsură ce vorbim de diverse tipuri de energie. În orice caz, am văzut niște date, niște cifre, niște proiecții care mi s-au părut foarte interesante, care pot să ne ajute să uh, alimentăm dezbaterea noastră în continuare pe energie regenerabilă. Mulțumesc! Mulțumesc. Docampo. Grazie, signora Presidente. Uh, uh, Am fost foarte uh, plăcut surprins de această serie de prezentări succinte, interesante. Am învățat multe. Însă sunt un pic surprins când vine vorba de problema stocării energiei. Se pare că Uniunea Europeană nu are niciun fel de program care să se concentreze specific pe stocarea energetică. E vorba de mai multe programe care abordează acest subiect, de exemplu programele de uh, greening sau uh, așa mai departe. Dar nu e vorba de un subiect, uh, într-adevăr, acoperit ca atare, așa cum a spus și unul dintre intervenienți. Și sunt puțin surprins pentru că se pare că caracterul intermitent uh, va spori uh, tot mai mult în viitor, iar această risipă de energie va fi din ce în ce mai mare în viitorul apropiat. Și nu înțeleg de ce această stocare se poate fi folosită numai pentru mașini electrice, care ține de cu totul alt program, și chiar și la energia hidroelectrică au fost respinse niște proiecte foarte bune bazate pe stocarea apei, pentru că nu păreau să fie foarte bune economic uh, în ochii producătorilor deci, despre ce este vorba aici? Vorba aici de un aranjament instituțional deficitar? Sau poate că mă înșel? Intrăm pe cei care au făcut prezentările. Colega Iler, prego. Colegul Iler. Eu vin dintr-o regiune în Europa cu cea mai mare cea mai ridicată cotă de energii regenerabile și toate energiile regenerabile uh, uh, sunt plătite, uh, dar din păcate nu mai sunt utilizate din cauza că instalațiile nu pot fi cuplate la rețea. Avem unul dintre cele mai mari proiecte, de proiecte pilot de transformare a electricității în gaz, unde se utilizează cantitatea excedentară de energie regenerabilă care să poată fi transformată în gaz, ca să poată fi stocat. Și tehnologia este o mare uh, problemă. Noi avem o politică energetică uh, Uh, și vrem o politică de stocare. Într-adevăr, uh, vrem să legăm reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu susținerea industrială a energiilor regenerabile. Și în regiunea mea, această politică și în Germania în general, uh, pentru că, după cum știți, avem o cotă ridicată de energie regenerabile și totuși emisiile de dioxid de carbon cresc. Întrebarea mea merge în două direcții. A. În ceea ce privește captarea și stocarea carbonului e în mare parte o chestiune de uh, acceptare regională din partea oamenilor. Ce fel de diferență vedeți față de stocarea tradițională a gazului? Pentru că avem re- rezervoare de gaz imense în Europa. Uh, sunt chestiuni de stabilitate a furnizării energiei și de solidaritate și în același timp uh, captarea și stocarea carbonului este văzută ca mare pericol în public. Vedeți uh, diferențe tehnologice între cele două tipuri de uh, activități de stocare și în al doilea rând puteți pe bază științifică să estimați um, probabilitatea sau plauzibilitatea uh, cuplării diverselor tipuri de uh, stocare de energie sau Bun, spunem, trebuie să extindem acum energiile regenerabile și de aceea, în acest uh, domeniu doar, chestiunea stocării este prioritară. Se non abbiamo altri interventi da parte dei colleghi, eh, proseguiamo con. Dacă nu mai sunt alte întrebării, haideți să vedem reacțiile celor care ne-au făcut prezentări. Domnul delegat Rosa, care va putea să completeze cele spuse mai devreme. Maxim trei minute, vă rog frumos, și apoi dau cuvântul celorlalți. Use my three minutes, I will focus on Am minute. issue of the flexibility. Voi uh, concentra pe flexibilitatea sau inflexibilitatea din cadrul programului NER 300 din diverse perspective. Pe de o parte, cred că hidrogenul verde a fost cumva o victimă a inflexibilității din programul uh, NER 300, pentru că Comisia putea să invoce diverse articole în uh, evaluarea sa. Am avut uh, uh, o bază operațională, niște costuri aferente și asta a determinat finanțarea. Să nu uităm că agentul principal aici la finanțare a fost BEI și noi am fost ținuți să respectăm acea interpretare și acea evaluare din punct de vedere financiar al BEI. Deci, dacă am fi fost mai flexibil, am fi avut proiectul hidrogen? Poate că da. Însă să știți că problemele financiare uh, identificate sunt unele reale și nu, uh, și nu de minimizat. Am avut o problemă legată de timp uh, și gestionăm foarte mulți bani într-un timp scurt, într-un mod uh, cât se poate de competitiv, asta ne dorim noi, deci nu este simplu. Unii spun, da, comisia trebuie să fie flexibile, să schimbă regulile în funcție de circunstanțe. Asta spun unii. Uh, Eh, și eu spun că da, ar fi bine să tragem învățăminte pentru următoarea fază. Eh, și dacă este să fim mai flexibili, cred că am putea să o facem dacă ni se dau niște puteri un pic mai discreționare nouă comisie, ceea ce nu prea e cazul astăzi, să nu uităm asta. Însă, v-am spus, problema timpului, a calendarului a fost uh, una foarte, foarte mare ca problemă și asta facem în a doua fază de apel de oferte. Încercăm să mergem mult mai repede în comunicarea dintre parteneri uh, și între Comisie și între BI, pentru că asta am învățat noi în principal din uh, uh prima fază Asta sunt învățămintele, trebuie să ne mișcăm mai repede. Însă, în ce privește flexibilitatea sau inflexibilitatea, după caz, nu cred că putem să facem mare lucru, mai ales dacă ne dorim uh, competitivitate și dacă ne dorim să obținem efectiv bani din sistemul de schimb de emisii. Mulțumesc! Mulțumesc, da, ați fost încă și mai succintă decât timpul care vi se acordase, așadar să o luăm pe rând, domnul Jacquet. Da, v-am spus că ne-am conformat hotărârii autorității din țările de jos, v-am spus, domnule Davis. Am, ne-am conformat și am credițat deci acest dosar autorităților. Noi ne-am dorit ca dosarul nostru, bineînțeles, să fie acceptat. Însă a existat o neînțelegere. O neînțelegere și o problemă de comunicare, ceea ce a făcut uh, că am bătut pasul pe loc. Cred că dacă am fi fost înțeleși pe deplin, proiectul nostru ar fi fost confirmat și s-ar fi dat undă verde și noi am fi putut să facem ce am de făcut. Cât privește proiectul în sine, cred că este o ocazie ratată pentru Europa pentru că e vorba de două proiecte ce se ce în aceeași regiune a Europei cu o sinergie extraordinară. E păcat. E păcat și cred că în felul ăsta v-am răspuns la întrebare. Grazie. E, Madame Rosa Burman, prego. Doamna Burman, da, ca să răspund și eu la întrebările care mi-au fost adresate, în primul rând, întrebarea domnului Prodi cât privește dimensiunea instalațiilor. În Suedia, în Finlanda, avem o uh, lungime a coastei maritime foarte lungă și avem și un acces interesant din punct de vedere al uh, transportului materiilor prime care ne permite să avem instalații de-a lungul coastei foarte mari, pentru că avem transport și pe cale terestră, pe, prin uh, cale ferată și pe cale maritimă. Uh, de fapt, uh, da, faza de demonstrații de pilot a proiectului, de fapt, să știți că n-a fost una pur și simplu de pilot, pentru că am avut o instalație chiar mare pentru un proiect pilot, însă cum putem să mergem mai departe? Uniunea Europeană poate să ne ajute. Da, pentru că se tot vorbește despre reducerea emisiilor de dioxid de carbon și trebuie să mergem să căutăm finanțările în acest sens. Și ar fi bine ca din punct de vedere al managementului să se armonizeze situația. Și să nu uităm că subvențiile variază de la o țară la alta și asta afectează concurența. Bineînțeles că lucrurile au evoluat foarte mult de când s-a luat hotărârea acum un an. Prețul la materiile prime fosile a scăzut foarte mult și și uh, certificatele de schimb de emisii nu prea mai au mare valoare acum și, într-adevăr, uh, sunt proiecte, inclusiv de la NER 300, care uh, Uh, ar merita să fie cumva extinse în timp, având de vedere noua situație. Și când vorbim despre cunoștințele pe care le avem legate de deșeurile biomasa forestieră, vreau să vă spun că noi avem astfel de cunoștințe de cel mai înalt nivel, pentru că aceste materiale sunt vitale pentru industria noastră, pentru economia noastră, uh, mergem și la export și astăzi folosim, vă spuneam, foarte multe deșeuri forestiere într-un mod cât se poate de durabil, sustenabil. Și bineînțeles că, iarăși, situația de la o țară la alta e diferită. Noi vom, promite, vom produce biogaz, bi, în special pentru transporturi, pentru sectorul transportului. Dar Bineînțeles că trebuie să se facă un fel de trasabilitate a acestor materiale, să știm de unde vin ele, pentru ca să poată să fie acceptate ca și carburanți. Pe ce privește alte aspecte de unde vine biomasa, uneori vorbim deci da de origine forestieră, din alte părți vorbim despre alte materii prime, putem să vorbim și despre alge, de pildă, nu trebuie să ne bazăm exclusiv pe deșeurile forestiere. Dar să știți că noi nu preconizăm niciun fel de importuri în astfel de materiale, nici în Indonezia, nici în altă parte. Și nu cred că și alte proiecte din Suedia au vreo astfel de intenție în viitor. Mulțumesc. Ultimul intervento e, signor. Mulțumesc și acum, domnul Delpeș, ultimul care intervine în această rundă, îi dau cuvântul. Mulțumesc. Adică, <clears throat> Mulțumesc. În acest domeniu al stocării al electricității și al energiei există foarte multe soluții care trebuie adoptat, adaptate de la caz la caz. În prezentarea mea am pus foarte mult accentul pe stocarea energiei, dar aș dori să vă reamintesc că și stocarea puterii este foarte importantă, pentru că uh, sursele regenerabile sunt foarte fluctuante și deci uh, trebuie moderată puterea pentru ca ele să fie uh, utilizate. Deci, uh, um, uh, bateriile, uh, de exemplu, sunt uh, mijloace de stocare foarte importante. Apoi, mi-a fost adresată o întrebare, respectiv, pentru a folosi mai bine energia care este produsă, care ar fi soluția. Avem două piste Uh, hidrogenul, uh, pilele de combustie și hidrogen, foarte dezvoltate în uh, Germania, dar mai există o tehnologie mai veche, foarte interesantă, pomparea hidraulică, care există deja de uh, mulți ani în Franța. Uh, există foarte mulți gigavați de um, energie pompată și apoi uh, căldura, rețelele, în rețelele uh, hidrotermice Uh, se poate încălzi apa când bate foarte tare vântul uh, și apoi cu apa caldă se poate produce electricitate. Deci, într-adevăr, trebuie să adaptăm uh, cererea la producție, la mijloacele de producție și stocarea la căldură e într-adevăr o oportunitate foarte promițătoare în acest domeniu. Mai avem și alte posibilități, apa, de exemplu, dar și stocarea în cameră rece. Există foarte multe multe uh, um, piste pe care trebuie să le folosim. Uh, se vorbește despre stocare, e foarte important uh, astăzi, dar cred că cu uh, energia solară știți, soarele arde ziua. cred că în Italia s-a constatat deja acest lucru. Există o cerere reziduală ziua care este mai mică decât uh, cererea noaptea în anumite situații. Deci, uh, posibilitățile de stocare trebuie să țină cont și de această nouă configurație a peisajului uh, costului electricității. Câteodată energia era mai scumpă ziua, dar iată, tendința se inversează. A volte tardo un po' a riprendere la parola perché la traduzione Mulțumesc. Am așteptat uh, puțin înainte să vorbesc pentru că am ascultat uh, traducerea în italiană. Mai avem câteva minute. Suntem foarte punctuali astăzi. Uh, Așadar, mă bucur să pot să dau cuvântul uh, domnului Delgado Rosa, astfel încât să poată face un uh, comentariu pe acest subiect foarte sensibil al stocării. Da, vreau să folosesc acest minut în plus pentru că stocarea este un subiect important. Provocarea energetică este foarte diversă. Nu ne ajunge un singur uh, Uh, glonț, un panaceu care să rezolve totul, ci avem nevoie de tot felul, avem nevoie de măsuri pe piața internă, de măsuri referitoare la rețele, dar într-adevăr și stocarea este foarte importantă. E nevoie în continuare de multă cercetare în acest domeniu și cred că Orizont 2020 ne va da posibilitatea să facem această cercetare. Uh, pentru că e nevoie de stocare pentru a face uh, legătura între un uh, proiect pilot și uh, un sistem funcțional și poate că și vreun proiect viitor din cadrul NER 300 să se ocupe de stocare. Dar stocarea nu este soluția pentru toate problemele. Va uh, soluționa, de exemplu, uh, problema um, acceptării de către public a unei uh, ferme uh, eoliene atunci când uh, oamenii nu uh, vor să o aibă în vecinătate. Deci, această um, măsură a stocării este foarte importantă, nu rezolvă toate problemele, nu este soluția la toate întrebările noastre, dar aduce o contribuție foarte importantă. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Putem așadar să tragem Uh, să încheiem această audiere. Audierea este parte din programului nostru de lucru conform, în conformitate cu deciziile coordonatorilor. A fost o audiere foarte importantă pentru toți participanții și vreau să vă mulțumesc uh, tuturor uh, oaspeților care ne-ați prezentat experiența dumneavoastră practică, ne-ați prezentat multe informații foarte concrete și clare și în ceea ce privește programul NER 300 și uh, programul de um, programul energetic pentru redresarea economică. Ambele sunt instrumente importante, ambele au restricțiile uh, aferente, dar suntem în faza de transfer în momentul de față în ceea ce privește uh, împlinirea nevoilor energetice pe viitor. Și cred că e nevoie și de mai multe investiții. Uh, acest lucru a reieșit în dezbaterea noastră. E nevoie de mai multe investiții pentru a susține proiectele. Um, aspectul financiar uh, este uneori uh, împovărător, dar eu cred că investițiile până la urmă vor da roade. În orice caz, um, continuăm pe această cale. Deci vă mulțumesc pentru uh, prezență și pentru discuțiile de astăzi. Mulțumesc și reprezentantului Comisiei prezent.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 Bine, prendiamo posto, cominciamo. Dragi colegi, vă rog să vă așezați. Relativo. Ca să putem să continuăm lucrările reuniunii noastre, începem cu programul Orizont 2020, întreprinderile comune, Avem uh, o oră și jumătate dedicate acestei dezbateri. Avem trei prezentări. Prima referitoare la primele cinci întreprinderi comune. După amiază ne vom ocupa de SESAR și de uh, parteneriatele public-private. Raportorii vor lua cuvântul și le dau 5 minute fiecăruia. Putem să începem cu doamna Riera Madurel. Muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să spun din capul locului că acum, în vremuri de criză, când guvernele naționale uh, propun uh, tăieri masive în acest domeniu al cercetării și al dezvoltării, cred că este foarte important să avem măsuri care să stimuleze, să încurajeze investițiile private și acesta este menirea întreprinderilor comune. Uh, aceste întreprinderi comune uh, furnizează un uh, cadru stabil, multianual, uh, pentru că știm că industria, mediul de afaceri are nevoie de certitudine și astfel Uh, se asigură uh, previzibilitatea necesară, dar uh, trebuie să spunem că deocamdată e loc de mai bine. În primul rând, mai multă consecvență între întreprinderile comune și programul cadru, o mai multă transparență în domeniul guvernanței și apoi și publicarea apelurilor de oferte a licitațiilor și o mai bună comunicare cu lumea științifică în rândul cercetătorilor, o mai bună publicare a rezultatelor obținute. Am uh, primit foarte multe amendamente la proiectul meu de raport. Nu am, din păcate, prea, multe, prea mult timp la dispoziție, dar uh, aș dori să mă acces pe două aspecte, pe două domenii care uh, sunt foarte importante din punctul meu de vedere. În ce privește inițiativa privind medicamentele inovatoare și drepturile de proprietate intelectuală. Aș dori să, înainte de acestea, să mă refer la buget. Am uh, Uh, discutat și cu raportorii care se ocupă de celelalte întreprinderi comune și am hotărât să apărăm, uh, să uh, propunem tăierea Uh, de 12,5% propusă de către Consiliu uh, pentru în toate uh, întreprinderile comune. Pentru întreprinderea comună de care mă ocup eu, credem că e foarte important pentru că în timpul negocierilor cu Consiliul pe orizont 2020, noi am susținut că programul acesta ar trebui să se axeze pe inițiativele transnaționale care să implice IMM-uri și că ar trebui să se organizeze licitații uh, publice pentru fiecare rețea. Dar pentru celelalte proiecte nu credem că ele ar trebui să fie afectate uh, de uh, propunerea de tăiere a Consiliului. Am propus să se limiteze sau să se uh, limiteze transferul de fonduri necheltuite de la M1 la M2 Uh, astfel, orice bani necheltuiți ar trebui să fie transferați uh, uh, pentru apelurile de proiecte din programul cadru de cercetare 7. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să finanțăm proiectele excelente de cercetare care actualmente se află pe lista de rezervă. Apoi credem că este foarte important să ne asigurăm că efectul de multiplicare e mai vizibil, e mai ușor de sesizat am dorit să se mai, uh, ca noul uh, indicator de intensitate, cercetare și dezvoltare să fie mai uh, clar. Acum aș dori să mă refer la politica generală întreprinderile comune. Avem raportul ODI, cadrul de cercetare 7, și de la adoptarea acestui raport, Parlamentul a solicitat uh, Uh, ca proiectele finanțate de către programul cadru să fie acoperite de același set de norme, de reglementări. E foarte important ca toate întreprinderile comune să facă obiectul acelor uh, uh recomandări și mai ales uh, inițiativa privind medicamentele inovatoare. Uh, majoritatea factorilor implicați încă au îndoieli în ce privește politica uh, de cercetare care a fost uh, adoptată pentru această întreprindere comună și membrii întreprinderilor comune și-ar dori să avem o, o abordare în care nu sunt piedici, nu sunt bariere sau piedici uh, Uh, puse în calea IMM-urilor sau altor uh, factori implicație uh, potențiali. În încheiere aș dori să vă spun că am depus amendamente pentru a consolida um, Comitetul Director Științific ca principal organ de conducere pentru a ne asigura că toate organele au suficiente uh, resurse la dispoziție pentru a-și uh, uh, asuma răspunderea în acest domeniu foarte sensibil. Și multe amendamente au fost depuse pe această temă. Mulțumim uh, colegei Teresa Ria Madurel. Acum are cuvântul domnul Lambert Van Nistelrooy. Pentru 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Tocmai am uh, intrat în sală. Aș dori să știu dacă doriți să mă refer la partea bioindustrii sau cum doriți să procedăm, să abordăm întreprinderile comune una după alta sau să mă refer doar la bioindustrie. Bun, înțeleg că vreți să mă refer doar la bioindustrie.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 dacă se spune că Uniunea Europeană propune o finanțare de 1 miliard și după aceea că cifra de afaceri este 2,8 miliarde, uh, profitul este de 2,8 miliarde, uh, acest efect de multiplicare este totuși foarte important. Participarea în ultimii ani a crescut, astfel încât uh, lansarea acestor întreprinderi comune s-a făcut foarte repede. Nu cred că trebuie să uh, procedăm diferit de la o întreprindere la alta, deci nu o să depun foarte multe amendamente. Cred că trebuie ca uh, să tragem cu toții învățăminte din experiența uh, acumulată și trebuie uh, ca uh, întreprinderea comună uh, pentru bioindustrie, pentru agricultură, pentru uh, deșeuri și așa mai departe să fie încurajată pentru că ea are un potențial real. Dacă se fac tăieri bugetare, atunci ele trebuie să, făcute, să fie făcute în mod proporțional eu aș fi pentru o tăiere pentru toate întreprinderile comune, pentru că astfel fiecare întreprindere comună uh, e încurajată să fie mai uh, performantă, e încurajată să facă față provocărilor. Cele 2,8 miliarde din uh, programul cadru sunt binevenite față de miliardul acordat de către Uniunea Europeană. Sigur, trebuie să ținem cont și de derogări și aici trebuie să procedăm la fel, și iar în domeniul descărcării încă există probleme care mai trebuie soluționate în acest domeniu al întreprinderilor comune. Sigur că e foarte important să vedem cum vom coopera pe viitor, având în vedere tăierile drastice care au fost anunțate. Mulțumesc! Domnule Van Nistelrooy, are cuvântul domnul Cristian Eller pentru 5 minute. Doamnelor și domnilor, uh, Mm, din uh, programul Orizont 2020 au rămas resturile și acum ne ocupăm noi de ele. Uh, e un buget foarte mare de 9 miliarde de euro. E surprinzător totuși că uh, banii cheltuiți sunt cheltuiți în domenii care au nume atât de diferite, dar în orice caz cred că la Parlament ar fi mai important să ajungem la o, un acord pe pachet cu Comisia și cu Consiliul și spun acest lucru pentru că, în baza tratatelor, situația diferă um, uh, de la o întreprindere comună la alta și de la un parteneriat public-privat la altul, dar, încă o dată, cred că este foarte important să avem un acord pe întregul pachet și apoi nu trebuie să mai uităm și când ne lipsește timpul, suntem în faza de consultare, e clar, dar știm că în, în conformitate cu actele delegate, dosarul va ajunge repede la Parlament și uh, Uh, sper ca ambele uh, autorități ale ramurii bugetare să accepte uh, actele delegate și să trecem foarte repede la schimbul de vederi cu între noi pe întreprinderile comune și pe PPP-uri. Deci ideea este să încercăm să finalizăm acest dosar uh, înainte de alegerile de anul viitor. În ce privește întreprinderea comună Clean Sky 2, Clean Sky 2 e foarte important, sigur că are beneficii reale, reducerea poluării fonice, a uh, emisiilor poluante uh, și cred că parteneriatul public-privat reprezintă modul cel mai bun de a atinge aceste obiective. E nevoie de un sprijin constant pentru această întreprindere comună și cred că, având în vedere rezultatele pozitive din prima întreprindere comună, cred că această întreprindere comună ar trebui să fie sprijinită puternic la Parlament. Uh, sigur că e loc de mai bine și în raportul meu am încercat să mă refer nu doar la uh, pozițiile uh, specifice, ci așa în mod empiric, pe baza experienței, am încercat să identificăm domeniile în care e loc de mai bine. Comisia a demonstrat că ameliorările sunt posibile în acest Clean Sky 2 bugetul a crescut de la 50 la 70% și astfel pot interveni mai mulți actori. Comisia se va ocupa mai bine de coordonare cu 2020, deci cu pachetul general și va încuraja și sinergiile. Cred că industria e și ea de acord că obiectivele Clean Sky 2 sunt mai uh, numeroase și deci din punct de vedere al uh, uh, efectului de pârghie, de levier din partea Parlamentului e evident. Mai sunt însă chestiuni care trebuie rezolvate, problema bugetului. Și aici cred că ar fi bine să optăm pentru o soluție pentru întregul pachet bugetul urmează să fie redus cu 12,5%, s-a spus, dar am putea să ajungem la un buget, un buget, la un compromis general pentru toate bugetele, pentru toate întreprinderile comune și aici cred că dialogul dintre Comisie Consiliul și Parlament e foarte important, nu pentru că încercăm să lansăm o bătălie politică, ci pentru că reducerile trebuie să se facă proporționat, mai ales dacă ținem cont de provocări, pentru că uh, există foarte mulți actori uh, din uh, mediul de afaceri care doresc uh, buget pentru Clean Sky 2, dar care ar dori să existe buget mai substanțial pentru uh, cercetare în domeniul transportului și dacă în acest domeniu încercăm să ținem cont de toate întreprinderile comune Clean Sky 2, SES, necesar. Uh, rail to uh, rail, shift to rail, atunci uh, trebuie să, ca fiecare întreprindere comună să primească un uh, buget proporțional în funcție de provocări. Din punctul meu de vedere, uh, provocările pentru, uh, în domeniul transportului uh, urmează să sufere o anumită presiune, pentru că, încă o dată, nu este vorba doar de Clean Sky 2, ci de, și de Shift to Rail și Cesar. Am dorit ca de la 2024 la 2020 să revenim la termenul pentru acordarea bugetului și să rediscutăm problema bugetului după 2020. O altă problemă ar fi coordonarea între Clean Sky 2 și Orizont 2020. Uh, deci trebuie să ne uh, aliniem uh, calendarele de asemenea, cred că trebuie să milităm pentru simplificare. Problema e că va exista o problemă de tranziție mai lungă, uh, de patru ani, față de propunerea Clean Sky One. Deci vom avea două generații de întreprinderi comune, ale aceleiași întreprinderi comune, care vor lansa apeluri de um, licitații pentru uh, diversi membri, diverse, diverse bugete, uh, diverse uh, reguli, uh, seturi de reguli și așa mai departe, ceea ce nu este foarte eficient. Și acum, în încheiere, cred că ar trebui să evităm ca această perioadă de tranziție să se lungească pentru fiecare program în parte. Cred că ce e important, din punctul meu de vedere, e să încercăm să avem o abordare mai comună cu fondurile structurale. Ne-am dori, ne dorit să nu avem doar o listă de investiții uh, dar am dorit să avem o perspectivă de ansamblu, o imagine de ansamblu. Știu că așa dorește să procedeze Comisia, dar uh, în ce privește auditarea acestor uh, activități, propunerea Comisiei aduce povară administrativă. Îmi pare rău, uh, vorbim de detalii tehnice, nu putem să ne respectăm un timp de 3-4 minute, e vorba de miliarde de euro, deci vă rog să-mi permiteți să merg până la sfârșitul prezentării investițiile statelor uh, membre în domeniul Orizont 2020 trebuie să fie uh, orientate spre cercetare. Uh, cred că aceste întreprinderi comune ar fi o posibilitate de efect de levier și apoi în ce privește clauza beneficiarului, am, încercăm să procedăm cât mai mult în spirit de cooperare cu Clai, Clean Sky 2. Acum, în ce privește evaluarea, auditul și acordarea descărcării, e foarte important să știm uh, cum trebuie să procedăm. Și aici, încă o dată, trebuie să fie uh, o abordare comună între socialiști și democrați și PP-ul. Am uh, dorit ca această descărcare să uh, se uh, acorde pe întregul pachet și nu să se intre așa la, în detalii închichite la comisie. Mulțumesc. Mulțumim domnului Eller. Aș dori să vă reamintesc, să le reamintesc colegilor că avem în total o jumătate de oră. O felicităm pe colega noastră Lena Kolarska-Bobinska după cum probabil că știți, a fost uh, numit uh, ministru pentru știință în uh, țara dumneai, deci felicitări, doamna Bobinska. Acum însă vă rog să vă prezentați a, domnul Rübich în locuiește. Mulțumesc. Cred că este un semn de bun augur că schimbul dintre Parlamentul European și Consiliu funcționează foarte bine. Cred că colega noastră va putea, va, a adus, de fapt, deja o contribuție importantă pentru găsirea cadrului uh, potrivit uh, pentru viitor. Și tocmai uh, un cadru stabil multianual este foarte important pentru um, tranziția de la ultimul program către noul program de pe șapte ani. Și eforturile de reformă pe care le-am văzut în, ultimii, în ultima vreme dau roade pentru parteneriatele public-private, pentru că s-a dovedit faptul că acestea sunt metode de uh, colaborare foarte necomplicate uh, și e important uh, ca efectele de sinergie ale întregului program Orizont 2020 să fie uh, în continuare uh, extinse colaborarea între diverse domenii. Să vă dau exemplu Institutului European de Tehnologie. Și aici există, de exemplu, o colaborare sau ar trebui să existe cu întreprinderile, inițiativele comune de tehnologie. Oare se uh, Uh, generează aici uh, sinergii care să fie puse la dispoziție sistemului nostru de învățământ, pentru că mă gândesc că e foarte important ca uh, ultimele cunoștințe științifice să fie puse la dispoziție direct sistemului de învățământ și de formare și ne gândim la tehnologiile de informare și comunicare. Acesta este un domeniu în care este foarte important ca ultimele cunoștințe să fie predate în școli și în universități. Deci, uh, uh, în, știm că, bun, pe de o parte, componentele electronice sunt importante din diverse părți ale lumii um, și e important să le avem la dispoziție, dar trebuie să ne gândim și la partea științifică și la transmiterea informațiilor. Uh, știm că securitatea pe internet uh, este legată și de înțelegerea tuturor componentelor. De aceea, cred că trebuie analizate în ansamblul lor pentru a putea să ne păstrăm uh, avantajul uh, concurențial pe piața globală. Pentru că programul are o dotare de aproximativ 2 miliarde de euro, peste mai mult, uh, peste 2 miliarde de euro și mie mi se pare că situația oarecum critică de ce costurile de administrative sunt uh, atât de diferite între întreprinderile comune, între 1,6% la un program și mai mult de 6% la un alt program. Există o justificare clară? Aș dori să știu. E vorba de eficiență? O mai bună eficiență la unii și mai puțin bună la alții? Sau ce se întâmplă? Pentru că costurile administrative, dacă ajung undeva la 10%, acest lucru clar se uh, are un efect negativ asupra întregului pachet uh, financiar. Și granturile trebuie să fie uh, comunicate și trebuie ca structurile de comunicare între actorii uh, implicați în uh, orizontul 2020 trebuie să fie mult mai transparente și Direcția Generală Educație uh, trebuie să um, profite de sinergiile care pot fi create prin comunicare. Și procedura de descărcare uh, cred că ar trebui să fie de asemenea utilizată pentru a analiza și aceste aspecte. Pentru că e vorba uneori de proiecte uriașe care vor fi supuse controlului Parlamentului European pe viitor. Așa cum uh, uh, și de aceea este foarte important ca în comunicarea noastră cu Comisia să clarificăm toate elementele astfel încât să nu existe niciun fel de întârzieri, uh, astfel încât toate procedurile să fie clare pentru trecerea la următorul program cadru. Cred că noile Uh, dispoziții referitor la întreprinderile comune sunt foarte avantajoase pentru noi și uh, Comisia pentru Industrie um, a făcut uh, eforturi foarte serioase în negocieri pentru că pentru noi aceste proiecte de viitor sunt foarte importante. Mulțumesc, domnule Rubic. Și ultimul orator, domnul Todorov Panayotov. Vă rog. Thank you. Mulțumesc! Dragi colegi, mă bucur să vă pot prezenta pe scurt proiectul meu de raport referitor la propunerea Comisiei pentru un regulament al Consiliului cu privire la uh, la pilele de combustie. Și sunt două chestiuni importante. În primul rând, uh, susține, salută propunerea misiei de a extinde programul pile de combustie și hidrogen 2 pentru următorii ani, pentru că ne poate ajuta, acest program ne poate ajuta în uh, abordarea provocărilor care ne stau în față. Programul deja a demonstrat potențialul hidrogenului ca un vector de energie eficient și Uh, pilele de combustie uh, pot fi folosite pentru a crește securitatea energetică, pentru a reduce emisiile dăunătoare și pentru a susține creșterea pe termen lung. Evaluarea din 2012 a programului realizată de comisie a dovedit și faptul că acest program este o platformă care a creat parteneriate solide, um, atrăgând fonduri private din partea industriei, mai ales uh, implicând IMM-urile în dezvoltarea acestor tehnologii. Așadar, în raportul meu, recomand ca această experiență constructivă a primei faze a întreprindere comune pile de combustie și hidrogen să fie continuată pe viitor. Hidrogenul este un transportator de energie care poate fi folosit ca un combustibil curat uh, și utilizarea este absolut nelimitată. Aplicațiile diferite au potențialul de a aduce soluții um, cheie uh, pro- provocărilor majore cu care se confruntă societatea noastră, de la provocările climatice până la competitivitatea industrială. Și dezvoltarea cu succes a uh, pilelor de combustie și a hidrogenului pot să ajute Uniunea Europeană să crească securitatea energetică, să-și reducă dependența de importurile de energie pe termen lung. Europa n-ar trebui să uite că dezvoltarea cu succes și utilizarea pilelor de combustie și a hidrogenului depind pe, de, și de disponibilitatea materiilor prime, cum ar fi um, pământurile rare, uh, metalele din grupul platnei și metale cu înaltă tehnicitate, de exemplu indiu și galiu. Și penuria de astfel de materiale pe viitor poate fi un obstacol în calea dezvoltării tehnologiilor uh, FCH. De aceea, eu consider că ar trebui să se țină seama de aceste posibile obstacole la stabilirea strategiei pe termen lung de implementare a tehnologiilor uh, Um, FCH pentru a ne asigura că avem soluții pe termen lung, să găsim materiale alternative um, pe cât posibil, astfel încât uh, să ne asigurăm că tehnologiile FCH, pile de combustie și hidrogen pot fi durabile. Experiența din uh, prima fază a acestei întreprinderi comune arată un impact pozitiv uh, asupra creierii de locuri de muncă și a creșterii uh, ocupării, 10% cifre de afaceri anuale, o creștere medie de 8% cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare, o creștere anuală de 6% a ocupării forței de muncă și 16% a numărului de brevete acordate de Uniunea Europeană companiilor din acest sector. Recomand în raportul meu ca procedura de descărcare de, des, descărcare de gestiune să continue la fel ca și până acum. Cred că propunerea Comisiei de extindere a acestei întreprinderi comune dă un semnal clar de angajament pe termen lung, um, un angajament vizionar al Uniunii Europene în acest uh, domeniu, uh, FCH, deci al pilelor de combustie și hidrogen, care susține competitivitatea economică a Uniunii Europene și consolidează rolul de lider al Uniunii Europene la nivel global în aceste tehnologii. Sunt uh, profund convins că în viitorul apropiat hidrogenul va avea un impact pozitiv uh, tehnologic, economic, social, politic, nu doar în Uniunea Europeană, ci și în alte țări, uh, orașe, regiuni și chiar la nivelul familiilor. De aceea, susțin continuarea întreprinderii comune FCH ca un instrument crucial pentru a continua implementarea agendei de cercetare și inovare în Uniunea Europeană și pentru a valorifica și pe mai departe progresele înregistrate în cadrul întreprinderii comune FCH1. În acest mod, Europa va putea să se bucure la maximum de beneficiile acestor tehnologii cheie pentru viitor. Vă mulțumesc! Partiamo con il collega Odi. Și acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Începem cu domnul Odi, care o reprezintă pe doamna Grostet. Trei minute pentru fiecare orator. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să o scuzăm pe doamna Grostet, obligații parlamentare în statul său de origine. Uh, o să vorbesc despre dosarul doamnei Amadura, pe care vreau să o felicit pentru angajamentul său și pentru propunerile făcute și o să fac câteva observații cu caracter personal pe toate dosarele discutate. Este vorba de inițiativa medicamente. Sprijinim noi PP-ul această inițiativă, acest parteneriat public-privat cu industria farmaceutică, așadar, din Europa. E vorba de o sumă de 2 miliarde de euro, inițiativă care preconizează prelungirea între 2014 și până în 2024. Foarte bine. Însă doamna Grostet mi-a transmis niște observații. La amendamentul 11 al doamnei Madure, acesta propune sporirea ratei de succes a testelor clinice inovante. Cred că este puțin cam vag acest amendament. La amendamentul 12 acele boli neglijate sunt uh, puse în uh, evidență. Haideți să nu catalogăm aceste boli, uh, aceste patologii pentru a privilegia unele față de celelalte. Amendamentul 31, acea participare amplă și aici dorim să se pună accent pe criteriile de excelență. La amendamentul 32, activități numite preconcurențiale solicitate de raportori, însă noi uh, preferăm formula de rezultate inovante. La amendamentele 34 și 50, raportorul spune că Comisia să țină cop de grupul de experți științifici pe sănătate, mai ales în cadrul Orizont 2020, însă această grupare științifică încă nu a fost constituită. Deci este cam greu să faci o de trimitere. Am dorit să știm, bineînțeles, ce crede și Comisia Europeană în acest sens, în ceea ce privește bugetul. Ehm, nu, ni se pare foarte simplă situația. S-a transmis, într-un fel, un mesaj prost, negativ și pentru a compensa această amânare a bugetului, de ce nu, rămâne de văzut ce privește indicatorii de performanță, să fim atenți, trebuie să fie realiști, și apoi auditarea. Acum personal, Vreau să vă spun că eu am fost uh, raportor pe revizuirea la mijlocul programului cadru 7 și s-au cerut niște amânări. Astăzi avem șase întreprinderi comune, șapte programe comune cu diferite structuri juridice și eu cred că este foarte, foarte confuz. Avem întreprinderi care sunt emblematice ca și reușită a parteneriatului public-privat și cred că nu suntem suficient de uh, pregătiți ca să știm exact despre ce întreprindere vorbim aici și cred că asta dă un semnal prost, confuz cetățenilor. Riscăm să semănăm confuzie și Comisia a ales ca temei juridic un regulament al Consiliului. Asta înseamnă că Parlamentul își dă numai un aviz. Îmi pare rău că nu avem codecizie aici și vă spun așa, cu mâna pe inimă, că e vorba aici de foarte mulți bani, am încercat să ajungem la un compromis politic și este mare păcat că acum, când vine vorba de implementare, noi nu mai avem cuvânt de spus uh, aici, că nu avem co-decizie. Însă vreau să spun că linia noastră roșie este foarte clară, așa ca membru al Comisiei Buget pot să vă spun asta, că uh, Comisia Europeană nu dorește să acorde Parlamentului descărcarea bugetară pe aceste firme, întreprinderi. Curtea de conturi uh, mi-aduc aminte din partea Comisiei Buget Uh, știe asta, colegul de la buget a emis niște rezerve legate de aceste întreprinderi comune GTI și atunci noi avem această competență ca să controlăm această descărcare și Comisia ne știrbește această competență. Astfel, vreau să spun că Comisia trebuie neapărat să ia în calcul aceste amendamente, mai cu seamă când vine vorba de descărcare și de auditare. Uh, pentru că, mă adresez comisiei, dumneavoastră ne lipsiți de o prerogativă uh, și mă întreb dacă puteți să ne faceți asta sau nu. Grazie colega Odi che ha parlato anche con me. Mulțumesc domnului Odi. Da, ați vorbit și numele și nume personal, nu doar în numele doamnei Groset. Bueno, las empresas que son objeto de... Doamna Andres Maria. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, întreprinderile comune care sunt tratate uh, în cadrul uh, programului Orizont 2020 uh, au obiectivul de a promova anumite inițiative tehnologice um, prin diverse forme de parteneriat, parteneriate public-privat. Um, sunt foarte importante. Apare aici o noutate și anume Uh, văd că aceste proiecte uh, entuziasmează foarte multă lume. Uh, și cred că este foarte important să garantăm că tehnologia rămâne la nivelul cel mai înalt posibil. Și cred că este foarte important ca materialele utilizate să fie uh, reciclabile, să, fie, să poată fi revalorificate. Și se spune în uh, rapoarte că lucrurile merg în uh, direcția bună. Raportorul spune, bun, suntem entuziaști, dar Cred că trebuie să menționăm și un alt aspect foarte important referitor la toate întreprinderile create. Un lucru important și pentru întreprinderile viitoare în uh, cadrul Orizont 2020. E foarte important, de ce a spus domnul Odi, participarea și uh, colaborarea dintre întreprinderi este foarte importantă nu doar în lumina regulamentului Consiliului, Ehm, grupul socialiștilor, de exemplu, dorește să vadă mai multe sinergii în cadrul programului Orizont 2020 și cu fondurile structurale. E important să vedem care sunt ehm, efectele și care este impactul pentru creșterea regională în fiecare proiect. Sigur că există tot felul de factori diferiți. Comisia trebuie să evalueze situația, Parlamentul trebuie să evalueze aceste întreprinderi și cred că aceste întreprinderi comune ne oferă o, o mare șansă uh, și pe care trebuie să o folosim în aceste vremuri de criză, trebuie să ne asigurăm că banii sunt utilizați așa cum trebuie. Mulțumesc, domnule Pare, așa cum domnul sau doamna Johnson. Mulțumesc. Doamna președinte, să fiu foarte succint. Sunt raportor din umbră pentru acele industrii bioenergetice și pentru Clear Sky și împărtășesc uh, viziunea raportorului și împărtășesc ceea ce s-a spus aici, în această aulă. Este important să continuăm cu acest program cadru fixat de Orizont 2020, însă în primul rând vreau să subliniez că sunt de acord cu deci ce a spus raportorul, după cum am spus. Însă vreau să subliniez un aspect. Mulți au vorbit despre acel efect de pârghie pe care ni-l dorim. Dorim ca el să fie autentic, să ducă la efecte economice și este exact ceea ce ne dorim să obținem în cadrul Horizon 2020. Deci trebuie să ne coordonăm uh, între diferitele programe, fonduri, fonduri structurale și să nu uităm nici cofinanțarea de la statele membre, dar și cofinanțarea din surse private. Toate aceste soluții merită să fie examinate și mai este și problema transparenței, a deschiderii. <clears throat> trebuie să ne asigurăm că aceste valori sunt respectate astfel încât uh, schimburile uh, de experiență să fie într-adevăr uh, foarte numeroase între diferitele entități. Am mai avut discuții de acest gen la Orizont 2020 și mă refer la oportunitățile oferite IMM-urilor aceste firme trebuie să fie luate în considerare, să li se permite să se dezvolte, să aibă acces la aceste programe. Și așa cum au spus uh, alți colegi, când vedem obstacolele și provocările din viitor aici, în Europa și în alte părți ale lumii, se pune, bineînțeles, întrebarea și se pune problema soluțiilor cu adevărat durabile, sustenabile acest, uh, uh, această metodă biologică este ea uh, bună sau nu, așa cum a amintit și domnul Van Nilsteroy. Și bineînțeles m-aș referi și la autiera pe care numai ce am avut-o, în care, la care s-au evocat, s evocat deșeurile de natură forestieră, și, deci, în general, folosirea oportunităților pe care le avem la dispoziție. În sfârșit, vreau să subliniez încă o dată că sunt de acord cu raportorii și, bineînțeles, voi reveni mai încolo cu propuneri mai detaliate. Mulțumesc! Doamna Tosenovska. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa, ca și reacție, bineînțeles că vreau să repet uh, ce au spus colegii, dar trebuie să tragem învățăminte din ceea ce s-a întâmplat în cadrul programului cadru 7 pentru a prelua aceste bune lecții învățate în uh, orizont 2020. Este important să facem asta ca să ne asigurăm că avem uh, de a face cu un program de succes și nu foarte birocratic. Ca raportul din umbră pentru Exil și probleme legate de sănătate, sunt convins că experiența deja dobândită este foarte importantă. Pentru că, da, la programul cadru 7, povara birocratică administrativă a fost foarte grea. Multe state membre nici n-au intrat în aceste inițiative pentru că au considerat că asta va aduce mult prea multe povere administrative. Pe de altă parte, este important să se controleze cumva aceste programe și așa cum au spus colegii, este important să facem o revizuire la mijlocul perioadei ca să vedem în ce măsură, da sau nu, programul are parte de succes. Parteneriatul public-privat este un alt mecanism care ne poate ajuta în mare măsură pentru a pune pe picioare diverse activități de cercetare interesante ca raportor din umplă, bineînțeles că voi face tot ce este posibil pentru a-mi aduce pentru a-mi da concursul uh, și să ne asigurăm că tot ce am învățat din programul cadru 7 să fie preluat aici și să se evite greșelile din trecut și asta se aplică și chestiunii cu hidrogenul. Trebuie deci să învățăm din lecțiile trecutului. Eu, eu unul mă angajez să fac asta cu toți împărtășim temeri legate de, de Orizont 2020 și trebuie să ne asigurăm că obstacolele sunt înlăturate, pentru că, bineînțeles, cercetarea, activitățile de cercetare sunt uh, prioritare aici. Voi face, deci, tot ce este posibil în acest sens și sunt convins că Orizont 2020 este absolut esențial pentru propășirea științei în statele noastre membre. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc. Domnul? Prezina. Prezina. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ca raportor din umbră, la aceleași rapoarte care vizează uh, pirele de hidrogen. Vreau să subliniez că trebuie să continuăm ceea ce am început cu programul cadru 7, pentru că avem de-a face cu tehnologie extrem de promițătoare și până la urmă nu avem decât să sporim eficiența, eficacitatea acestor măsuri care vizează producția de electricitate. De asemenea, să nu uităm că sarcina cea mai mare va fi cea legată de rețelele inteligente, de folosirea resurselor de ape și de combustia pilelor de hidrogen, dar și de stocarea resurselor obținute. În sfârșit, e vorba de lucruri care ne vor preocupa pe viitor. Vreau să subliniez, dacă îmi permiteți, un aspect un element printre multe alte elemente de menționat. Hidrogenul și pila de combustie reprezintă un domeniu în care nu prea observăm o mare, să zicem, dezvoltare a sectorului respectiv, a planurilor de afaceri respective avem inițiative, putem să finanțăm, dar este vorba de un sector aflat la începuturi numai. Și marea problemă, după cum văd eu lucrurile, va fi cofinanțarea pe care sectorul acesta o va putea obține sau efectua după caz. Eu voi încerca să îmi dau uh, tot concursul pentru a putea să continuăm ce am început cu programul cadru 7 și pentru a continua în viitor, pentru că este, bineînțeles, un domeniu foarte, foarte promițător. Vă mulțumesc. Domnul Prodi. Mulțumesc, doamna președinte, și eu vreau să mulțumesc uh, raportorilor și raportorilor din umbră care au <clears throat> intervenit Aici mă voi concentra pe Clean Sky. Sunt raportor din umbră pe Clean Sky 2 din partea socialiștilor. Și pot să spun că, comparat cu alte inițiative, aici e vorba clar de un program cu caracter uh, industrial, cât se poate de, de vizibil acest lucru. Așadar, cred că Trebuie și este nevoie să se permită o aliniere reală a acestui proiect, această inițiative față de calendarul Orizont 2020. Trebuie să ne asigurăm că că structura industrială pe care am, o avem deja ea nu va fi, uh, să zicem, sacrificată pe viitor. Și din acest punct de vedere, trebuie să ne asigurăm că avem un lanț de aprovizionare autentic, pentru că acesta ne va permite mai apoi să includem, să cuprindem în aceste inițiative IMM-urile mult mai mult decât în prezent, chiar dacă e vorba de firme mici ele pot să aibă cunoștințe foarte, foarte vaste și specializate în anumite domenii conexe. Iată de ce <clears throat> importanță facem această observație, pentru că e vorba de întreprinderi, deci din sectorul industrial și încă din această etapă trebuie să garantăm cumva dezvoltarea. Consider că este important pentru noi să putem să sprijinim aceste firme implicate în inițiativele de tip GTI, întreprinderi comune, așadar. Și, iată, astfel să putem să consolidăm uh, rețeaua noastră industrială, desetul industrial. Astea sunt lucruri foarte importante și mă refer mai cu seamă deci la lanțul uh, aprovizionării. Pur și simplu vorba de viabilitatea acestei rețele și asta trebuie neapărat să ne stea în atenție. Așadar, da, trebuie ca industria din Europa să poată să fie cumva stimulată astfel încât să poată să profite cu adevărat de aceste oportunități de dezvoltare, dezvoltarea industriei. Voi depune niște amendamente în acest sens. care să spună ce importantă este încrederea pe care o acordăm uh, industriei noastre. Domnul Cormaia. Uh, thank you very much, Mulțumesc foarte mult, doamna Carmichael. Vreau să mulțumesc diferiților raportori pentru proiectele de rapoarte prezentate și pentru spiritul constructiv de cooperare cu colegii. Mulțumesc și felicit și Comisia pentru că a venit cu aceste propuneri. Câteva observații cu caracter general referitoare la aceste GTI, întreprinderi comune. După părerea mea, aici discutăm unul dintre cele mai importante subiecte de care trebuie să țină cont când vine vorba de relansarea economică a Europei, competitivitatea industriei europene și investițiile industriale sunt absolut esențiale pentru dezvoltarea viitoare a economiei europene. Dacă este să analizăm Uh, acel tablou uh, de bord uh, al industriei și performanța sa în domeniul cercetării dezvoltării, puteți să vedeți că s-a reușit cumva relansarea acestui sector care era în mare criză în ultimii ani. Așadar, investițiile în cercetare-dezvoltare au fost relansate în Uniunea Europeană și un lider cunoscut pe plan internațional este compania Volkswagen din Germania. Și ne-am dorit, bineînțeles, că și pe viitor în Europa să ne menținem nivelul de trai bun pe care îl avem în Europa, dar asta depinde foarte mult de ce se întâmplă în diverse sectoare, de calea pe care o vor lua acestea, industria chimică, auto, spațială. Uh, aici suntem campioni, însă suntem mult mai prost clasați la alte, în alte sectoare. Iată de ce aceste clastere care să cuprindă universitățile, uh, centrele de cercetare și MM-urile sunt foarte importante, sunt chiar cruciale pentru viitorul Europei. Iată de ce atrag atenția co co colegilor, cum că uh, aici vorbim despre ceva foarte important pentru Europa. În trecut uh, am uh, remarcat că industria n-a prea fost interesată în participarea în programul cadru. Da, e nevoie de un buget, uh, e adevărat. Da, un buget echilibrat, bineînțeles, pentru a finanța așa cum se cuvine inițiativele comune, etc. Principala mea recomandare ar fi următoarea. Ar trebui să simplificăm cât mai mult posibil uh, regulile și să găsim un echilibru uh, în ce privește provocările actuale și viitoare, inclusiv normative, legislative, Uh, și alinierea calendarelor cu 2020, în 2020, mai multă transparență, mai mult acces uh, pentru cei care intră pentru prima dată pe piață, pentru cei care sunt uh, purtătorii ai excelenței și, de asemenea, să nu uităm sinergiile cu fondurile structurale, care sunt atât de importante, de mobilizat în orizont 2020, dar mai cu seamă Vorbim aici de proiecte mari, industriale și tocmai asta este important. Iată comentariile mele cu caracter general care vizează acest pachet de tehnologii. Mulțumesc. La colega Carvalho, la co Mulțumim colegei uh, Carvalho, doamna Vicfort acum. Thank you very much indeed. And... Vicky Ford. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze, uh, fac uh, naveta între două reuniuni pentru că au loc uh, și câteva trialoguri importante. E greu să ne ducem la bun sfârșit misiunea, ne așteptăm, ne, ne apropiem de finalul mandatului, dar e vorba de chestiuni foarte, foarte importante, vitale pentru cercetare și pentru dezvoltare și mă bucur să pot coopera cu raportorii în ce privește calendarul, aș dori să mă asigur că atun, dosarele uh, în codecizie nu sunt uh, ținute ostatice până ajungem la un acord pe aceste dosare. Trebuie să ne asigurăm că uh, obținem rezultate concrete, ajungem la un final pe acest uh, pachet, dar uh, să nu uh, face din procesul de codecizie un motiv de uh, tărăgănare. Acum, în ceea ce privește bugetul, cei care spun că uh, tăiere ar trebui să se facă peste tot la fel, uh, nu știu dacă e chiar ideea cea mai inspirată. Uh, pentru că vrem să, scopul nostru este să aducem bani din mediul privat, uh, cofinanțare la aceste pro proiecte. Uh, nu cred că ar trebui doar să Uh, tăiem pur și simplu uh, la modul brutal uh, banii peste tot, așa cum s-a făcut în propunerea, s-a propus în propunerea Comisiei la orizont 2020 și așa mai departe. Aici cred că avem un potențial de valoare adăugată și de cooperare mai vast. În ce privește Clean Sky, inițiativa comună Clean Sky, au fost făcute, cred că am putea să mai facem progrese în domeniul evaluărilor, al uh, auditurilor, pentru a ne asigura că uh, cine uh, uh de, uh, definește metodologia de audit astfel încât companiile care fac parte să poată să păstreze clauzele de confidențialitate. E foarte important, e un aspect tehnic, dar important. Ehm, astfel, ehm, cred că putem să ehm, ne completăm, deci toate întreprinderile comune se pot completa reciproc. Nu cred că ar fi bine să avem cote în legătură cu ce se întâmplă în țările în curs de dezvoltare. Există domenii în care scopul nostru este să obținem Uh, să obținem tratamente performante pentru anumite uh, boli, pentru anumite patologii. Uh, foarte multe țări emergente sau în curs de dezvoltare pot să ajungă la aceleași, la aceleași rezultate ca și noi, deci nu ar trebui să le împiedicăm, să le permitem să aibă proiecte de cercetare și să avem o activitate complementară. Uh, în legătură cu testele clinice, ele sunt, uh, se fac foarte aproape de piață, dar dacă vă uitați uh, la tratamentele, la tratamentele în faza de testare clinică, unele nu sunt încă în faza comercială. Mă gândesc, de exemplu, la această descoperire Uh, în legătură cu uh, genele uh, care intervin în bolile degenerative, în Alzheimer. Deci, haideți să nu împiedicăm ca aceste descoperiri să ajungă cât mai repede pe piața reală. De asemenea, și comitetele științifice trebuie să fie asociate. Trebuie să ne asigurăm că acest lucru se face astfel încât să se țină cont de punctul de vedere al comunității științifice, dar nu să nu mai adăugăm încă un strat uh, uh birocratic. Uh, uh, ați depus un amendament, dar eu voi, aș dori o formulare puțin mai uh, succintă. Acum, și îmi cer scuze că vorbesc prea mult, trebuie încă o dată să evităm poverile uh, administrative, birocratice, uh, în legătură cu uh, costurile abordabile, care trebuie să fie demonstrate că sunt abordabile și se mai adaugă încă un, un strat de birocrație. Mulțumesc, domnul Cancean. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc și eu raportorilor. Cred că trebuie să recunoaștem și să încurajăm sistemele uh, această, această cooperare, deci parteneriatele public-privat și întreprinderile comune, care sunt singura opțiune viabilă pentru a lansa proiecte foarte uh, interesante. O singură observație în legătură cu întreprinderea comună Clean Sky, pentru că a funcționat foarte bine. Uh, trebuie să recunoaștem acest lucru. Aș dori să mă refer la amendamentul 13 legat de buget acest amendament propune reducerea bugetului pentru Clean Sky 2. Eu cred că astfel s-ar uh, compromite, s-ar pune în pericol rezultatele acestei întreprinderi comune. Aș dori să mai fac o observație cu privire la guvernanță. În primul rând, se spune că Comisia trebuie să țină cont de faptul că actuala metodă de guvernanță este bună, a dus la rezultate pozitive și se pare că Comisia dorește să revizuiască acest model și să schimbe echilibrul, ceea ce ar putea să marginalizeze contribuția privată. E un aspect care ar trebui să ne dea de gândit. Apoi o altă observație în legătură cu activitățile suplimentare. Aceste activități Uh, nu știu, sunt uh, finanțate din resurse private, uh, europene sau naționale. Poate că această contribuție ar putea să fie obligatorie, dar în orice caz e de ordin politic, trebuie să se ia o decizie. Uh, S-a spus foarte, s-au spus foarte multe despre efectul de levie sau de pârghie. Trebuie să nu uităm că trebuie să avem acest sistem performant de credite. Mulțumesc, doamna Cucovici. RIS e, eh, da, e nașe... Mulțumesc, doamnă președinte. Da, este adevărat. Chestiunea, întrebarea esențială în momentul acesta în Europa este cum, ce putem să facem pentru a rămâne competitivi la nivel global. Și de aceea, utilizarea parteneriatelor public-privat și a întreprinderilor comune, într-adevăr, sunt pârghii pe care trebuie să le extindem. Trebuie să le extindem prin informații, printr-o mai bună informare, astfel încât cât mai multe întreprinderi, cât mai mulți subiecti uh, vizați să fie cât mai bine informați. În al doilea rând, trebuie să fim foarte clare atunci când ne alegem cuvintele. Pentru că avem uh, uh întreprinderea comună ECESL, de exemplu, când o numim așa, nici colegii eurodeputați nu știu despre ce e vorba. Uh, ce fel de întreprindere comună e aceasta? Unii dintre colegii noi, de exemplu, n-au mai auzit acest acronim și nu știu ce înseamnă. Uh, Gândiți-vă ce înseamnă acest lucru pentru cei care sunt departe de Parlamentul European, uh, care locuiesc la mii de kilometri. Vreau doar, în mod binevoitor, să vă atrag atenția că trebuie ca informațiile noastre să fie uh, inteligibile pentru oamenii din afara Parlamentului European. De aceea este foarte important uh, ca aceste platforme să aibă acces, să faciliteze accesul pentru toate uh, întreprinderile nou înființate, pentru IMM-uri, de exemplu. Uh, una dintre ele au fost create chiar în timpul crizei, pentru că criza a dus la și a favorizat apariția um, unui număr foarte mare de noi întreprinderi și ar fi foarte important să le putem uh, implica și pe acestea. Mulțumesc. De la parola colega Correia. Mulțumesc. Are cuvântul domnul eh, Eu gostaria de apoiar... Rea de Campos. Mulțumesc. Foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor și raportorului principal și să îi adresez felicitările mele. În ce privește pilele de combustie și hidrogen, eu sunt pentru transparență, pentru cât mai multă claritate și nu cred că aici avem probleme de, uh, de, de confidențialitate. Transparența se referă la un întreg proces. Cred că întregul proces trebuie să fie cât mai transparent și cred că ar fi bine să avem și o revizuire intermediară efectuată de către raportor, așa cum propune raportorul. Și de asemenea, trebuie să mai ținem cont și de problemele care uh, pot uh, fi uh, puse de anumite întreprinderi comune. Trebuie să ținem cont și de alte aspecte, precum reciclare, reciclarea materialelor de bază. Deci sunt de acord cu cele spuse de raportor. Cred că aspectul cel mai important îl reprezintă stabilitatea și cred că aceste parteneriate public-private ar trebui să ne permită să dezvoltăm mai ales activitățile de cercetare și dezvoltare. Trebuie să consolidăm, să încurajăm aceste parteneriate. Trebuie de asemenea să punem accentul pe sinergii și nu să Ehm, facem exces de zel. S-a vorbit în această dimineață de uh, pilele de combustie și hidrogen. Concurența din Japonia concurența din Japonia este foarte aprigă. Trebuie și noi să ne mișcăm uh, mai repede. În orice caz, raportul acesta sosește la țanc, raportorul merge în direcția cea bună și, în mare măsură, sprijin concluziile pe care raportul le conține. Mulțumim colegului Corera de Campos. Acum are cuvântul reprezentantul Comisiei. Vă rog. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să salut Uh, participanții la această dezbatere. Le mulțumesc pentru sprijinul acordat acestui uh, pachet. Domnul Eller are dreptate, așa ar trebui să procedăm. De asemenea, aș dori să uh, vă spun că mă bucur că se pune accent pe aspecte principale din rapoarte. Se uh, amintește de egalitatea de gen, de accesibilitate, de transparență și de um, accesibilitatea la comerțul electronic. Cred că este foarte importantă um, să depășim această percepție de club închis uh, ermetic care uh, a înconjurat întreprinderile comune înainte. Uh, ne bucurăm și de tot ce se spune în legătură cu simplificarea și de clarificările pe care raportorul și raportorii din umbră le, fac, le aduc în dezbatere. Aș dori să fac câteva observații generale și după câteva specifice. În ce privește ă, aspectele generale, noi la Comisie am încercat să tragem învățămintele din prima generație de întreprinderi comune pentru a îmbunătăți a doua generație pentru a avea modele de uh, întreprinderi comune mai bine armonizate. Credem că ar trebui să se evite orice fel de suprapunere între textele uh, acestea de bază și program, uh, reg, uh, regulamentul pentru program cadru, regulile de participare pentru actele delegate, pentru că astfel s-ar submina certitudinea juridică pe care am obținut-o până acum. Acum aș dori să spun câte ceva în legătură cu articolul 209 și problema descărcării. Îmi cer scuze, va fi puțin tehnic, dar, din păcate, trebuie să uh, nu avem de ales uh, din prima, deci experiența acumulată din prima generație de întreprinderi comune, ne-am dat seama că ele erau uh, greoaie, uh, birocratice, nu neapărat, nu tocmai potrivite pentru parteneriatele public-privat. Uh, Uh, s-a spus uh, acest lucru sus și tare. Acum, uh, cu noul regulament, s-a introdus articolul 209, care este, a fost propus tocmai în acest sens există cu jumătate mai puține articole, există mai multă uh, flexibilitate în ce privește personalul, angajările, uh, bugetul și așa mai departe. Deci cred că modelul actual este mult mai bun decât uh, cel uh, pentru prima generație. Și acest lucru se reflectă și în prevederile juridice prețul pe care trebuie să-l uh, plătim, și aici intervine articolul 60 din regulamentul financiar, e că trebuie ca totul să se facă sub stricta uh, supraveghere a Comisiei. Am înțeles că au existat anumite șovăieli, poate la uh, comisia dumneavoastră, dar și la Comisia de Control Bugetar, dar am dori să Ehm, înlăturăm orice eh, neînțelegere. Deci noi în eh, prezent am primit o confirmare scrisă din partea mediului de afaceri a eh, partenerilor privați că acceptă articolul 209 pentru că și-au dat seama că dacă ne-am întoarce la articolul 208, care este extrem de greoi și de birocratic și a fost uh, um, uh, introdus pentru agențiile uh, europene, s-ar crea o povară suplimentară. Să nu mai vorbim de întârzierile uh, întârziate, posibile în procesul uh, instituțional. Și astfel uh, nu s-ar putea finaliza dosarul înainte de expirarea mandatului actului Parlament. Deci, uh, încercăm să evităm introducerea de poveri administrative și aici aș dori să mă refer la uh, amendamentele care și-ar dori să se creează noi uh, structuri de consiliere. Noi credem că ar trebui să evităm repetarea obligațiilor de raportare, să nu uităm că întreprinderile comune sunt structuri mici cu un număr redus de personal și deci suntem împotriva introducerii unor obligații de raportare suplimentare. Acum, în ce privește banii, o problemă foarte importantă. Inovarea este o nouă dimensiune în orizont 2020 și uh, uh, deci noi nu vizăm neapărat inovarea, noi vrem ca noile idei să ajungă pe piață, dar în orice caz încurajăm acest efect de levier. Prioritatea noastră este să se investească cât mai mult în cercetare și dezvoltare. am introdus aceste activități uh, suplimentare legate de parteneriate public-privat. E vorba de acțiuni uh, suplimentare derulate uh, planul strict al întreprinderilor comune pentru ca rezultatele să ajungă cât mai repede pe piață. Dacă ne uităm la uh, discuțiile de la Coreper în legătură cu bugetul, uh, ne dăm seama că se respectă propunerea inițială a Comisiei respectiv să nu ne atingem de buget sau să reducem bugetul pentru două uh, Uh, întreprinderi comune, inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 și Clean Sky 2. Bineînțeles că noi am preferat să nu se taie bugetul, uh, pentru că e vorba de investiții foarte importante. Acum, uh, în ce privește fondurile structurale la care s-au referit doamna Andreas Barea, doamna Carvalho, domnul Eller, da, sunt foarte importante și în regulamentul financiar avem prevederi care permit acestor instrumente să coopereze, să funcționeze împreună. În ce privește costurile administrative, administrative. Pentru domnul Rubich, costurile administrative sunt de 5%, au fost uh, stabilite la 5% în medie. Acum câteva uh, cuvinte pe inițiative în parte. Inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 uh, ne îngrijorează o posibilă reducere a bugetului pentru că nevoile sociale sunt imense. Dorim să uh, atragem și alte industrii, imageria medicală, de exemplu, și am uh, dorit să uh, încurajăm uh, această, aceste tratamente extrem de personalizate Uh, în ce privește bioindustriile, nu dorim să se uh, uh, să existe structuri de consiliere suplimentare. În ce privește indicatorii cheie, ar trebui să figureze într-un, într-o anexă la acordul de bază și sperăm ca statele membre, prin intermediul grupurilor uh, de reprezentanță, nu primească roluri suplimentare, deci să se re, uh, strecoare din nou uh, comitologia. În ce privește cele spuse de domnul Eller, într-adevăr, calendarul trebuie să se alinieze cu Orizont 2020, termenul limită fiind anul 2020. Apoi mai există o problemă legată de buget pentru linia de transport, dar e o dezbatere mai vastă. Iar în ce privește inițiativă, întreprinderea comună ECSEL, aș dori să vă spun că derogările vor fi menținute la minim pentru a înlesni participarea IMM-urilor și, într-adevăr, am dori să avem un buget mai mare în scopuri administrative, așa cum s-a spus, cum spunea domnul Rubiș. Mulțumesc pentru atenție și, bineînțeles, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebare tehnică. Mulțumim! Aș dori să, înainte să dau cuvântul uh, raportorilor pentru concluzii, domnul Odi dorea să ia cuvântul pentru o întrebare. Uh, nu, aș dori doar să atrag atenția Comisiei Europene în legătură cu birocrația și cu acordarea de descărcării. Nu procedura descărcării duce la povară administrativă suplimentară. Procedura descărcării durează o jumătate de zi, directorii executiv uh, discută cu raportorul și apoi Parlamentul mai votează. Curtea de conturi după aceea uh, verifică uh, situația ca orice alt uh, auditor, ceea ce duce la birocrație suplimentară și aș dori să știu care este poziția directorilor executivi și a întreprinderilor care participă, e ca aceste întreprinderi să fie plasate în domeniul contabilității publice. Aici intervine birocrația suplimentară, insuportabilă. Dacă contabilitatea s-ar face în mod privat, s-ar aplica descărcarea. Uh, aș dori să vă reamintesc că regulamentul financiar poate că nu este foarte clar, dar aceste întreprinderi cu un buget de 2 miliarde de euro pentru un singur auditor, auditor privat, fără ca Curtea de Conturi și Parlamentul să poată să facă o verificare uh, bugetară, e o stângăcie politică. În orice caz, mi-aș dori să avem o dezbatere de, uh, pe fond în acest sens. Doamna Madurel are cuvântul 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor și reprezentantului Comisiei pentru comentariile sale. Uh, am notat uh, remarcele uh, generale și apoi cele legate exclusiv de inițiativa primului medicamentele inovatoare 2. Uh, doamna Vicky Ford și domnul Odi s-au referit în mod specific la raportul meu. Am notat sugestiile lor cu mare atenție și, per ansamblu, aș dori să vă spun că, în general, nu cred că uh, Mm, va fi greu pentru mine să uh, introduc uh, uh, amendamentele lor. S-ar putea să trebuiască să mai discutăm puțin uh, la nivel de amănunte. acum aș dori să mai fac doar două observații. În ce privește tăierile bugetare. Ele sunt necesare datorită bugetului uh, votat sau hotărât la uh, Consiliu. Raportorii pentru întreprinderile comune, am, uh, cu toții am studiat această chestiune, am uh, examinat criteriile de excelență și am uh, hotărât să optăm pentru această posibilitate doar când și dacă considerăm că e necesar. Domnule Odi, cu toții ne-am fi dorit ca parteneriatele public-privat să funcționeze în baza articolului 185 și nu ca întreprinderile comune să, se, uh, să fie reglementate de articolul 106. Parlamentul este doar consultat în baza acestui temei juridic. Fiecare întreprindere comună e, uh, face obiectul unui regulament propriu. Noi, raportorii, am fi dorit să existe totuși mai multă coerență în conformitate cu, articolul, cu acordul general. Acum însă Parlamentul are un cuvânt mai greu de spus decât uh, uh, pentru prima generație de întreprinderi comune. Totul figurează în regulile de participare care vor fi uh, acoperite de actele delegate și Parlamentul va avea un cuvânt mai greu de spus decât pentru prima generație de întreprinderi comune. E uh, însă o primă dezbatere pe marginea acestui raport. raport. Întreprinderile comune au fost însă discutate pe îndelete, am avut uh, uh, reuniuni, am avut negocieri foarte îndelungate legate de Orizont 2020. Și, uh, așa cum a spus cineva în dezbatere, am tras și învățămintele din prima generație de întreprinderi comune. Uh, deci încercăm ca rezultatele acestor dezbateri să le includem în dezbaterile uh, de la Parlament. Și sperăm să uh, asigurăm o coerență cât mai mare cu noul uh, program cadru Orizont 2020. Deci e o primă dezbatere, am notat observațiile dumneavoastră, uh, vom uh, contacta și Comisia și Consiliul pentru a ajunge la un compromis care sperăm să mulțumească pe toată lumea eu în orice caz sunt optimistă. Mulțumesc. Mulțumim, doamnei Madurel. Acum domnul Van Nistelrooy. Zinvol om er met alle... Eh, eh, eh, Mulțumesc. Da, e foarte bine că tratăm uh, în comun toate întreprinderile comune, pentru că sunt puncte uh, similare sau chiar identice pe care le putem discuta mai eficient astfel. Într-adevăr, e o responsabilitate a Parlamentului care parte responsabilitatea descărcării de gestiune pentru întreprinderile comune. Un alt punct important. Mă bucură faptul că și colegii au atras atenția asupra implicării lumii de afaceri pentru că Europa are performanțe de înalt nivel în uh, știință, dar, din păcate, în ultimii ani am observat că cercetarea nu își găsește calea și către uh, industrie. Industria nu preia rezultatele cercetării. Vorbim de îmbunătățirea competitivității. Uh, ne întrebăm dacă putem să valorificăm în bani rezultatele cercetării. E ca și cum uh, am avea um, niște diamante, uh, niște proiecte, um, pe, pe, diamante pe care vrem să le valorificăm. Pentru că dacă vrem ca și uh, să avem și rezultate din activitățile noastre, atunci trebuie să exportăm produsele până la urmă. Dacă nu exportăm, nu vom mai avea ce să mâncăm. Și domnul Tajani a făcut propuneri în acest sens. Și în martie se va discuta la uh, summit despre competitivitatea industriei și de toate aceste aspecte. Și aceste produse, aceste diamante brute trebuie să fie valorificate. De asemenea, colegii au vorbit despre efectul de levier. Eu am spus uh, puține până acum pe acest subiect în Comisia pentru Afaceri Regionale, de unde vin, am vorbit o jumătate de oră despre uh, suprapunerile uh, în acest domeniu și noi nu vrem să se facă o îmbunătățire printr-o alocare teritorială a proiectelor. Industriile bio adică bioindustriile, oferă foarte multe șanse pentru multe regiuni ale Uniunii Europene, mai ales în statele, în noile state membre. În noile state membre, bioindustriile sunt uh, aplicate mult mai uh, uh, mult și acest lucru oferă șanse pentru dezvoltarea regională. Și nu mă refer aici doar la regiunile de vârf, ci uh, spun că trebuie ca rezultatele să fie diseminate peste tot și e nevoie de susținere pentru acest lucru. Și nu vreau să mai repet ceea ce s-a spus uh, deja. Sunt de acord cu comentariile colegilor. Mulțumesc. Acum domnul Eller, vă rog. Bun. Ce vom face în cele din urmă? Întrebarea are un aspect practic și unul politic. Începem cu cel politic vrem să vedem că și Consiliul și Comisia vor trata uh, întreprinderile comune ca un pachet, ceea ce cere o flexibilitate din partea Comisiei și Consiliului. Avantajele ar fi practice. Pentru că dacă avem faza de consultare și apoi vorbim despre actele delegate și mergem prin toată structura procedurii, uh, va fi greu să adoptăm pachetul până în aprilie. Deci dacă am reușit să uh, folosim o procedură integrată, cred că am putea găsi o soluție rapidă. Care ar fi structura, cum discutăm? Uh, levier, uh, simplificare și guvernanță. Și apoi aspectul descărcării de gestiune. Deci dacă urmărim această structură, putem structura discuția între raportori, dar și discuția, discuțiile cu Comisia și cu Consiliul. Din punct de vedere practic, în ceea ce privește descărcarea de gestiune, dacă suntem onești, acesta a fost un acord în regulamentul financiar. Parlamentul nu s-a, și-a impus punctul de vedere, dar știm în același timp că descărcarea de gestiune are aspecte asupra care influențează normele. Deci s-ar complica lucrurile, s-ar putea face o separare, s-ar putea uh, acorda niște norme mai facile și o descărcare de gestiune externă. Totuși trebuie să discutăm lucrurile. În al doilea rând, în ceea ce privește bugetul, nu credem că este abordarea fiecărui raportor individual să propună reducere, așa cum face Comisia. Ar trebui să discutăm bugetul în mare și să vedem proporțional care ar fi reducerile necesare. Și în ceea ce privește întreprinderea Clean Sky, bugetul pentru transport este deja uh, foarte uh, strâns cu ușa pentru că deja investim în Clean Sky, în Shift to Rail, SESAR și vorbim despre tehnologii care deja sunt la nivelul 5-6, deci foarte aproape de punerea pe piață, în timp ce cercetarea de nivel 2 și 3 trebuie de asemenea să fie finanțată. E o chestiune de proporționalitate în buget. Uh, dar poate ar trebui să avem o perspectivă strategică și să vedem uh, câte ouă punem în ce coș. Deci am vrea o discuție cuprinzătoare cu Consiliul și cu Comisia, nu o separare pe bucățele, după care să luptăm uh, fiecare pentru diverse bugete la diverse proiecte. Da, bugetul a fost redus substanțial și acum trebuie să vedem cum se vor uh, reflecta aceste reduceri pentru bugetele fiecare întreprinderi comune. Nu noi am redus bugetul, dar noi trebuie să ne asumăm sarcina de a ne gândi la reducerile proporționale. Și cred că am putea să dacă am putea să adoptăm pachetul până în aprilie, pentru că nu sunt uh, probleme substanțiale uh, între instituții, între pozițiile instituțiilor și eu cred că, într-adevăr, Comisia a făcut o treabă bună. Au tras învățăminte necesare din evaluarea la mm, mijlocul perioadei. Cred că e o propunere bună. Și ar fi bine să avem o reuniune comună a raportorilor și a raportorilor din umbră. Eu am uh, realizat o perspectivă de ansamblu într-un uh, document, o perspectivă orizontală a tuturor propunerilor pentru parteneriatele public-privat, pentru că ar fi o problemă dacă toate grupurile politice care au raportor din umbră um, se ocupă de una, două, trei întreprinderi, discută uh, unii cu alții pe grupuri mici. Cred că ar fi important să avem un dialog împreună și atunci am putea să uh, rezolvăm subiectul rapid și dacă comisia ar fi de acord, am putea să ne întâlnim în ianuarie și februarie. Am avea o discuție cu toții cu privire la actele delegate și am putea să încheiem procesul până la sfârșitul lui martie și am avea, deci, un uh, acord de ansamblu pentru tot pachetul, din punctul meu de vedere. Mulțumesc, domnul Rubic, vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. De fapt, uh, totul a fost spus. Vreau și eu să mulțumesc uh, Comisiei pentru bună colaborare și cred că putem să găsim și vom găsi o bună structură pentru toate domeniile implicate, astfel încât uh, șansele de uh, creare de locuri de muncă și de creștere pe viitor să fie valorificate. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Panayotov. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să mulțumesc uh, calduros uh, raportorilor mei din Umbra, doamna Dușnovski, domnul Brejina și domnul de Campos, pentru toate contribuțiile constructive, pentru susținerea lor, pentru susținerea pentru acest proiect foarte important. Vreau să mulțumesc de asemenea și domnului Vittorio Prodi, care m-a ajutat foarte mult în uh, organizarea unui uh, eveniment uh, comun referitor la hidrogen și tehnologiile care îl utilizează. Mulțumesc și Comisiei Europene pentru analiza aprofundată pe care ne-a pus la dispoziție și pentru confirmarea că am găsit împreună direcția bună pentru viitor. Domnul Brejina mi-a dat niște idei bune. Dânsul a spus că nu sunt suficiente mari uh, întreprinderi care să uh, utilizeze pilele de combustie și eu cred că trebuie să informăm uh, publicul larg și lumea de afaceri mai bine uh, cu privire la noile, la ultimele evoluții și la um, succesele înregistrate în domeniu. Cred că acestea sunt obstacole pe care le putem depăși pe viitor. Cred că tehnologia pilelor de combustie uh, este foarte importantă pentru viitorul nostru comun, viitorul nostru ecologic. Acesta este combustibilul uh, ecologic uh, care cred că poate să uh, reducă mult utilizarea combustibilor fosili. Președinta, mulțumesc. Și acum aș dori să întreb Comisia dacă dorește, dacă ar putea să răspundă la întrebarea Adresată de domnul Lodi. Vă rog. Madame la Présidente, yes, very quick on um, this discharge. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește această descărcare, da, dezbaterea ar putea să aibă loc și ar fi bine să găsim și soluții, dar vreau să vă confirm că am primit uh, de la directorii JTI și din partea industriei, uh, am primit niște confirmări legate de articolele în chestiune. Putem să confirmăm asta? Ce privește descărcarea ă, prerogativa Comisiei, bineînțeles că o vom face și vom încerca să fie asta cât se poate de transparent. Însă, din păcate, regulamentele financiare ne împiedică să facem această descărcare directă pe JTI. Va trebui să revizuim practic regulamentul financiar, <laughs> care de fapt e un proces îndelugat, care poate să dureze câțiva ani sau putem să obținem o derogare, dar asta, bineînțeles că vă închipuiți, nu poate fi ușor de propus de către comisie și nici de obținut. Dar da, sunt de acord, trebuie să găsim o soluție. Pentru că, într-adevăr, trebuie să găsim o soluție. Deci, mulțumesc foarte mult. Am terminat sesiunea de dimineață și vreau să vă reamintesc următoarele. Data de limită de depunere a amendamentelor este 4 decembrie, miercuri, la prânz, ora 12. Vreau să vă amintesc de asemenea că în această după masă, la orele 15, ne reluăm lucrările aici, la Comisia I3, iar la ora 16 discutăm dosarul Cezar. Cezar. Mulțumesc! Pe mai târziu, mulțumesc!